We go. Okay, colleagues, we can resume our business. Everyone can take their seats. And we go to I Avem un invitat din partea Centrului Internațional pentru Comerț, domnul Gonzales, care este director al acestui centru, care vine să vorbească cu noi. Și asta pot să spun într-un context bun, pentru că dimineața la coordonator discutam despre importanța dezvoltării economice în statele în curs de dezvoltare în Africa mai ales și um, Firește, acordurile comerciale sunt discutate în Uniunea Europeană, unele dintre ele sunt controversate, unele acorduri de parteneriat economic, altele însă sunt considerate foarte bune. Avem și problema ajutorului pentru dezvoltare Însă, în ciuda măsurilor luate de Uniunea Europeană, putem vedea că multe din aceste state tot nu pot să facă comerț și nu au o bază industrială pentru asta. Primar, aș putea să ne spuneți uh, ce se întâmplă în această perspectivă, care sunt tendințe, tendințele, oare situația se îmbunătățește în ceea ce privește instabilitatea sau uh, insecuritatea, care de altfel uh, sunt obstacole în calea funcționării centrului pe care îl conduceți. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisie pentru dezvoltare, pentru această ocazie de a împărtăși cu dumneavoastră activitatea noastră și de a vedea cum sugerați dumneavoastră să ne îmbunătățim activitatea. Știm că uh, Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cei mai mari contributori la um, activitatea centrului nostru. Ne aflăm um, practic într-un context organizațional puțin bizar, avem și noi o mamă și un tată ca mulți în această sală, însă mama și tata sunt, vin, vin din lumi diferite. Deci, ținem de Națiunile Unite în proporție de 50%, avem uh, un, o mare parte a DN-ului, uh, mandatului nostru pentru eradicarea uh, sărăciei extreme, mai ales uh, din perspectiva obiectivelor uh, uh, globale până în 2030. Dorim nu doar să reducem sărăcia, ci să eradicăm sărăcia extremă, ceea ce este un obiectiv foarte ambițios. 50% însă ținem de Organizația Mondială uh, a Comerțului. Or, asta are un impact puternic asupra DN-ului uh, organizației noastre. Prin prin ideea că putem folosi uh, comerțul uh, ca instrument pentru dezvoltarea economică, dar e nevoie de uh, dezvoltarea economică pentru progres pe termen lung, pentru eradicarea sărăciei facem progrese în educație, în îngrijirea sănătății, în uh, domeniul drepturilor omului, dar acestea nu vor rezista uh, suficient, într-o manieră durabilă, dacă nu există economii puternice în care uh, acești indivizi să poată să-și exercite uh, drepturile. Uh, marea majoritate a activității noastre vizează uh, statele în curs de dezvoltare insulare, statele post-conflict și Africa subsahariană, deci practic baza piramidei. Asta înseamnă să lucrăm în state precum Afganistan, Sri Lanka, Mali, uh, Burkina Faso, Madagascar, Fiji. Deci sunt state care fac obiectul multor tensiuni, care au de-a face cu conflictele, cu războaiele, tensiunile politice sau avem de-a face cu state care sunt în primul rând al, impact, al uh, impactului poluării asupra uh, mediului și a schimbării climatice. Încercăm să ajutăm aceste state să se diversifice și uh, toate acestea Uh, sunt anulate, de exemplu atunci când lovește un uragan și anulează uh, toate activitățile noastre, cum s-a întâmplat în uh, Fiji cu majoritatea comunităților rurale. Pot să spun că dezvoltarea economică la baza piramidei este extrem de dificilă, este riscantă și trebuie să acceptăm că o parte dintre măsurile noastre vor funcționa, câtă vreme altă parte nu. Însă important este să uh, construim rezistența acestor economii. De asemenea, activăm în state care poate nu se află neapărat la baza piramidei, dar care au populații aflate la baza piramidei. Iar aici uh, uh, putem uh, vedea o problemă în continuă creștere cu populații astăzi reprezentate de refugiați, chiar dacă uh, cu puțină vreme în urmă erau reprezentanți uh, ai uh, clasei de mijloc. Vorbim despre tineri, despre șomeri sau despre femei fără putere economică. Ce încercăm noi să facem pentru a ajuta pe cei aflați la baza piramide, că vorbim despre popoare sau țări? Există trei domenii pentru interesul nostru. Mai întâi, întreprinderile micro, mici și mijlocii. La un moment dat, asta nu era la modă, era considerat un uh, subiect uh, învechit, uh, însă astăzi 95%, peste 95% din textura economiilor noastre sau în alte zone dezvoltate a lumii este, dezvolt- este reprezentată de IMM-uri. În statele în care activăm noi vorbim mai degrabă de micro-întreprinderi, însă totuși vorbim de peste 95% dintre companii în această categorie. 70% sau peste din ocupare și tot cam atâta din PIB. Deci trebuie să susținem întreprinderile micro și uh, uh, mici și mijlocii pentru a putea uh, să-și aducă contribuția mai bine la dezvoltare, o dezvoltare mai inclusivă de altfel. Dacă lucrăm cu IMM-urile, putem obține asta. O cale ar fi să ajutăm aceste întreprinderi să se internaționalizeze. Atunci când ele au parte la comerțul internațional, ele devin mai competitive. Competitivitatea contează pentru că uh, atunci ele reușesc să plătească salarii mai bune pentru că sunt mai productive. Deci există un uh, cerc virtuos pe care îl obținem dacă ajutăm uh, astfel de uh, micro sau IMM-uri să ajungă să facă comerț internațional. Dacă vorbim despre competitivitate, dacă vrem să le ajutăm să devină mai competitive, e bine, asta înseamnă că trebuie să punem mai mult accent pe susținerea lor pentru a le ajuta să facă parte din lanțuri de valoare. Unii numesc asta industrializare. În uh, centrul nostru nu uh, preferăm acest termen pentru că uh, ni se pare că el limitează realitatea. Ne pare mai degrabă normal să vorbim despre valoare adăugată. Dacă vorbim despre produse industriale sau servicii, care reprezintă două treimi din economiile noastre, dacă vorbim despre agricultură, uh, unde se regăsesc majoritatea uh, săracilor lumii, uh, în toate aceste domenii vorbim despre valoare. Și, uh, practic, noi aici subliniem valoarea adăugată, să urci în acest lanț de valoare. O altă dimensiune a sprijinului pe care îl oferim noi acestor întreprinderi este um, să facem toate acestea într-o manieră durabilă. Deci nu vrem doar să le ajutăm să devină internaționale cu orice preț, ci vrem să facem asta într-o manieră durabilă. Adică într-o manieră care le ajută să respecte standardele și uh, regulamentele, pentru că asta cer consumatorii de peste tot din lume din ce în ce mai mult. Încercăm de să ajutăm aceste micro-întreprinderi și IMM-uri să uh, se relaționeze mai bine cu piețele. Ori asta înseamnă acces la creditare și la clienți. Și aici vedem noi uh, virtutea uh, planului de investiții al Uniunii Europene. Este o mare oportunitate de a oferi credit sau mijloace financiare pentru a investi exact la baza piramidei Ehm, practic, acest potențial care încă n-a fost investit până acum. Apoi ne axăm și pe uh, furnizarea de competențe economice pentru uh, femei. Marea majoritate a săracilor se află în uh, zonele rurale și marea lor majoritate uh, sunt femeile. Și asta în economii care nu uh, pun în valoare din perspectivă economică femeile, ori acestea se dezvoltă suboptim sunt mai puțin productive, mai puțin competitive, dar de asemenea uh, încete în a reduce sărăcia. Acea, uh, modele de cheltuire a banilor pe care le au femeile sunt foarte diferite de uh, cele ale bărbaților. Nu vreau să spun nimic mai mult prin asta decât o fac deja, dar Banca Mondială și Femeiul ne spun că femeile forsesc 90% dintre venituri, deci 90% pentru familie și comunitățile lor, și la nivel mondial ele reprezintă o sumă de 40%. Deci trebuie găsită o cale rapidă de eradicare a sărăciei, uh, punând în valoare din perspectiva economică femeile. Am uh, făcut uh, asta în domeniul educației, în domeniul sănătății, al reprezentării politice, dar n-am pus în vedere femeile din perspectivă economică. Problema cu femeile în contextul comercial este că ele sunt prea uh, puțin semnificative în raport cu bărbații, mai puțin numeroase în multe sectoare în raport cu bărbații. De aceea sunt mai uh, sensibile la uh, costurile comerciale și tocmai de aceea nu prea participă la comerțul internațional. Uh, E esențial așadar ca acordurile comerciale să fie sensibile această dimensiune de gen și de aceea am uh, lansat o inițiativă numită She Trades, ea comercializează, pentru că încercăm să conectăm un milion de femei la realitățile pieței până în 2020 și vrem să facem asta axându-ne pe șapte uh, domenii determinate pentru participarea femeilor la comerțul internațional. Vorbim de acces la finanțare, la politici comerciale, la folosirea achizițiilor uh, publice guvernamentale pentru a le conecta la piețe, um, vorbim de încurajarea sectorului privat să facă achiziții um, cu uh, o agendă în minte, cea a femeilor și așa mai departe. Ne gândim practic să ajutăm aceste femei și să creeze o legătură unele cu celelalte, pentru că am înțeles că uh, femeilor din uh, mediul de afaceri le lipsesc uh, rețelele. Asta poate că se datorează faptului că fac parte dintr-un sector informal. Apoi, pe lângă IMM-uri și femei, ne axăm pe refugiați, aflați tot la uh, baza piramidei. Deci vorbim despre o populație în creștere Uh, vorbim despre un grup uh, pentru care comunitatea internațională găsește sau încearcă să găsească soluții pe termen scurt și mediu, dar uh, pentru care nu s-au găsit soluții pe termen lung pentru a-i conecta la activități economice. Rezolvarea acestor uh, nevoi uh, trebuie să fie în continuare prioritatea noastră. Deci conectarea acestor comunități de refugiați la piețe, conectarea lor la o sursă de venit, care sigur uh, le va rezolva în mare măsură situația și le va readuce într-o anumită măsură demnitatea pe care o pierd inevitabil atunci când devin refugiați. și ce doresc acum să solicit din partea dumneavoastră. Cred că este corect să vă spun și unde puteți dumneavoastră contribui. Puteți să ne ajutați așadar, asigurându-vă că politica de dezvoltare a Uniunii Europene, care rămâne actorul cel mai important în spațiul de dezvoltare a lumii de astăzi, că vorbim despre mijloace publice sau private, că vorbim despre investiții comerciale sau obiective de dezvoltare, uh, de, pentru asistența de dezvoltare, dumneavoastră trebuie să vă concentrați mai bine eforturile și atenția pe dezvoltarea economică. Ori asta trebuie să vă reprezinte o mare parte a activității dumneavoastră, pentru că ar trebui, practic, să sintetizeze eforturile pe care le faceți și în alte domenii. Trebuie să existe, de asemenea, o coerență între politica comercială și cea de dezvoltare, iar oportunitățile care se creează aici prin acordurile comerciale trebuie mai uh, bine echilibrate, având în vedere obiective de dezvoltare. Și, în al treilea rând, cred că ar fi foarte important ca Uniunea Europeană, de asemenea, să ne arate cum va contribui la uh, atingerea obiectivelor de dezvoltare uh, pentru asistența de dezvoltare, care um, ar trebui să se aplice tuturor statelor uh, din Organizația Națiunilor Unite. Trebuie să vedem cum are de gând Uniunea Europeană să pună în aplicare toate aceste principii. Până la urmă, din moment ce sunteți uh, cel mai mare donator de asistență de dezvoltare, uh, poate ar trebui să fiți lideri și din această perspectivă. Așa arată situația în acest moment. Firește, suntem gata să ascultăm uh, observațiile dumneavoastră și dacă vă ajută, putem să vă mai răspundem și la uh, întrebări. Mulțumim mult pentru această introducere. Aș avea eu niște întrebări pentru a încerca să explic uh, puțin, în termeni mai practici, uh, ce face acest centru uh, internațional pentru comerț. Vorbiți într-adevăr de proiecte mari, de femei care trebuie să fie legate de activitatea economică. Aveți exemple, vă implicați în programe mari de dezvoltare în care Uniunea Europeană își aduce contribuția sau cum anume lucrați? Pentru că îmi imaginez că vă ocupați de comerț internațional la centrul dumneavoastră pentru comerț internațional. Oare dumneavoastră sunteți centru care se ocupă doar de comerț internațional și transfrontalier între state sau uh, care uh, doar se axează, își pune accentul pe această dimensiune internațională a comerțului? Ne-a spus practic că femeile sunt implicate la, în comerț doar la nivel local. Vă ocupați și de asta, acționați uh, împreună cu uh, întreprinderile de la acest nivel, uh, întreprinderile care fac comerț poate și la nivel transfrontalier. Uh, poate amestecați lucrurile. Care este, de fapt, uh, aspectul pe care puneți dumneavoastră accent? Some questions. Norbert Neuser. Norbert Neuser acum. Vă mulțumim pentru lămuririle pe care ni le-ați oferit referitoare la activitatea dumneavoastră. Ați numit foarte multe principii pe care noi cei de la Comisia DV le împărtășim. Activați în mai multe domenii, odată în perioada după un conflict sau în timpul conflictului ca în Afganistan, în zona schimbărilor climatice și uh, în prezent în criza refugiaților. Avem câteva principii, trebuie să uh, susținem competitivitatea, industrializarea, trebuie impulsionată toate aceste lucruri sub deviza durabilității, accesibilitatea piețelor, toate aceste lucruri sunt foarte bune. Însă, ce îmi lipsește mie? Îmi lipsesc exemple concrete pentru a înțelege cum arată munca dumneavoastră. Acum uh, că ați vorbit de refugiați. Am fost la o misiune de fact-finding în Liban și am văzut acolo um, cum li se oferă femeilor ajutor se acoperă nevoile de bază, cum pot obține, uh, cum își pot câștiga femeile din Liban uh, drepturile atunci când se întorc în țara lor. Ați vorbit și despre redobândirea demnității umane. Am văzut uh, exemple concrete în care se încearcă acest lucru. Și acum întrebarea mea. Lucrați undeva transfrontalier aveți anumite principii pe care le transmiteți organizațiilor în exterior, aveți programe proprii care uh, ilustrează practic intențiile dumneavoastră. Poate puteți prelua prima rundă de întrebări și apoi vom vedea dacă există și altele. Să începem cu ultima întrebare, concrete, exemplele concrete. Într-adevăr, există două timp, tipuri de proiecte. La fața locului, pe teren, de exemplu în Dadab. Dadab este o tabără de refugiați, nu este de fapt o tabără per se, este o zonă de refugiați în Kenya. Și acolo sunt foarte mulți somalezi care trăiesc de peste 30 de ani acolo. În Dadab am uh, testat mai multe lucruri, am uh, instruit tineri am oferit uh, instruire vocațională femeilor și bărbaților, însă am uh, realizat că dacă aceste instruiri nu se vor traduce într-un venit, nu este, nu este probabil că vor depăși acea perioadă. Deci, ce am făcut noi? Întâi am încercat să înțelegem care sunt aptitudinile existente în Dadav. Am făcut asta cu un ONG, Norwegian Refugee Council. Acest ONG lucrează în Dadaab și ei știu foarte bine cum se lucrează într-o tabără de refugiați, lucru pe care noi nu-l știm, ca să fim foarte sinceri. Însă noi știm cum se conectează micro-întreprinderile cu piețele. Asta știe să facă organizația noastră. Deci ne-am uh, unit eforturile. Am oferit instruire vocațională tinerilor, femeilor și bărbaților din Dadab, i-am instruit uh, în zona de IT și am găsit uh, o serie de întreprinderi care sunt interesate să cumpere serviciile pe care le pot oferi acești uh, tineri, cei care lucrează în tabăra din Dadab. Ce se întâmplă? Targetarea de fotografii, o arhivare electronică a documentelor, formatarea documentelor. Am început cu Națiunile Unite de la Geneva, am dat ordine astfel încât uh, să se verifice dacă procesul funcționează și funcționează. Deci acest proiect uh, poate duce la final într-o activitate regulată, într-un loc de muncă. Nu ajutăm doar uh, somalezii din Kenya, unde există oricum foarte multă populație săracă, foarte mulți kenieni. Asta este o problemă pe care ați văzut-o și dumneavoastră în Liban. Am lucrat și cu asociația, asociația întreprinzătorilor din IT, din Kenya, tocmai pentru a vedea cum se pot dubla aceste activități. Deci cum se pot acoperi uh, posturile respective la Nairobi, într-un hub de IT pe care l-am intitulat IT. Care a fost rezultatul eforturilor noastre? Tinerii din Dadab, pot pleca de acolo astăzi, se pot întoarce în Somalia pentru că au un loc de muncă. Au fost instruiți să facă o activitate care le poate aduce un venit. Și asta se poate face atât din Dadaab cât și din propria locuință din uh, Somalia. Un alt exemplu. În zona Caraibelor. Sunt foarte multe insule mici acolo și nu există prea multe posibilități de a oferi o valo- valoare adăugată. Am uh, colaborat în, uh, cu mai multe întreprinderi din uh, șapte insule în industria nucilor de cocos. Un proiect susținut de UE. Se încearcă prelucrarea sau trecerea de la industria brută la o plusvaloare practic, uh, s-a dorit exportarea produselor prelucrate. De exemplu, apa de cocos sau uleiul de cocos. Săpun din cocos. Și lista poate fi continuată. Deci ce trebuie să faci pentru a avea succes? Mai întâi, trebuie să lucrezi la competitivitatea acestor producători locali. Ei trebuie să întrunească anumite standarde de calitate pentru că atunci când cumperi apa de cocos aici la Bruxelles, ești interesat de anumite standarde. Altfel nu ai cumpăra produsul respectiv. Apoi, ar trebui să îi aducem la oaltă în cooperative, pentru că așa pot aduce mai multă valoare. I-am ajutat să-și, să-și înființeze Asociația Reproducătorilor. Apoi am lucrat cu investitorii și cumpărătorii. Pentru că e și vorba despre investitori care îi ajută să creeze plus valoare. Cam acestea sunt două exemple care ilustrează modul în care putem pune în aplicare principiile noastre. Vă pot da mai multe exemple. Industria nucilor de cocos în Ecuador, în Ghana, apoi eh, condimentele, Uh, în America de Sud, sunt mereu aceleași principii. Avem mai multe echipe și uh, oferim uh, cunoștințe de marketing producătorilor, apoi îi ajutăm să-și îmbunătățească competitivitatea, calitatea, etichetarea produselor și tot și așa mai departe. În al treilea rând, susținem instituțiile lor acasă, astfel încât ele să poată oferi ajutor producătorilor. Pentru că atunci când noi, când plecă, atunci când noi am plecat, uh, procesul trebuie să continue. În al patrulea rând, încercăm să facem asta într-un mod inclusiv și durabil. Ne concentrăm pe femei, pe bărbați, pe durabilitate, mai ales în practicile agricole. În al cincilea rând, vrem să-i ajutăm să își scadă cheltuielile comerciale. Eh, când vine vorba de export, de exemplu. E vorba de scăderea taxelor. Deci, simplificăm aceste, acest comerț transfrontalier. Apoi, încercăm să folosim și oportunitățile oferite de um, comerțul regional și autocomerț. Dacă ne uităm la comerțul de acum 30 de ani, 70% din acesta se desfășura între țările din emisfera nordică apoi 20% erau pe direcția nord-sud și 10% erau în direcția sud-sud. Astăzi ne ducem în altă direcție. Comerț o treime este nord-nord, o altă treime este nord-sud și o altă treime este sud-sud. Deci există un mare potențial acolo și anume ideea de a uh, conecta piețele din sud cu cele din același sud. De aceea Uniunea Uh, europeană uh, este un partener important din ITC, dar și China și uh, India, Brazilia și așa mai departe sunt parteneri în acest domeniu. Și așa putem conecta mari actori din uh, Sud. Cum vom face asta? În principiu este o abordare de sus în jos. Însă, eu nu lucrez în țări unde avem un uh, interlocutor al uh, nostru. Noi suntem o agenție interguvernamentală, dar guvernul vrea să colaboreze. Și uh, foarte multe, marea majoritate a țărilor sunt interesate să uh, facă comerț în afara granițelor. Deci, suntem o organizație interguvernamentală. Trebuie să aflăm care sunt nevoile producătorilor și foarte des uh, Uh, partenerii în dezvoltare bat la ușa noastră pentru că ei știu că noi putem pune în aplicare proiecte la fața locului și asta se întâmplă în colaborarea cu Uniunea Europeană. Avem uh, o experiență de 52 de ani. Deci până acum cei care sunt interesați de această zonă bat la ușa noastră și ne solicită să contribuim la proiectele lor la fața locului. Avem apoi uh, o organizație care analizează impactul exporturilor. Încercăm să uh, susținem aceste exporturi și acum ne ocupăm de internaționalizare. Nu mai e vorba doar despre exporturi, ci și despre importuri. Nu e mai nevoie de, nevoie de uh, comerț, ci și de investiții. Și mereu există contradimensiuni sau dimensiuni complementare. Dacă vrem să susținem uh, transformarea economiei la bază, atunci trebuie să facem aceste lucruri. Bun, poate îmi permiteți o întrebare suplimentară. Ceea ce privește UE, ce tip de activități aveți cu Comisia? Spuneți că vin organizațiile la dumneavoastră. Pot vin, veni și guvernele să vă solicite ajutor? Există o implicare în proiectele UE? Și în al doilea rând, în calitate de președintele acestei comisii, mai am și grupul Fair Trade din Parlamentul European care uh, susține comerțul echitabil. Ați vorbit despre un comerț durabil. Aveți politici care susțin organizațiile Fair Trade. Ați vorbit despre COCOS și producătorii respectiv. Am avut de-a face cu producătorii de banane, Fair Trade, uh, cu ani în urmă. Și acum intrăm în piețele uh, de comerț echitabil. Nu era vorba doar despre etică. S-a creat practic un produs de nișă care trebuia să acceseze piața. Și a trebuit să susținem uh, competitivitatea acelei industrii de nișă în competiția cu uh, mari producători. Mă întreb dacă aveți și o astfel de dimensiune de comerț echitabil. Și mai există și alte întrebări din sală, apoi vă voi da cuvântul. Mulțumesc, foarte pe scurt. Ați vorbit despre dezvoltare și a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare donator. Bineînțeles, la Comisia noastră de dezvoltare încercăm să susținem aceste programe și scenarii, uh, bineînțeles și în contextul Brexit, care va fi influența dumneavoastră în, o, în opinia dumneavoastră. Ați vorbit despre investițiile în IMM-uri, care va fi impactul Brexit legat de susținerea oferită acestor proiecte deschise de dumneavoastră. Avem relații excelente cu instituțiile europene în diferitele dimensiuni, diferitele activități, mai ales în zona de dezvoltare. Avem uh, un interlocutor principal la Bruxelles, care este Digi Development, dar o mare parte din activitatea de dezvoltare este descentralizată și are loc în țări. Avem deci o relație excelentă și cu delegațiile în țările respective. Și mereu când mă duc într-o țară, indiferent de cine finanțează operațiile în țara respectivă, întotdeauna vizităm și activității principali. Bine, oriunde mergem, Uniunea Europeană este actorul principal. Există deci două dimensiuni. Există dimensiunea sediului central și probabil că nu divulg vreun secret dacă vă spun că mâine vom fi împreună cu directorul general de la Digi Development și uh, practic vom pune pe hârtie relația noastră strategică astfel încât să se spună foarte clar care este strategia de colaborare. S-au selectat trei domenii de activitate despre care noi credem că putem obține o, o susținere și Uniunea Europeană poate fi susținută din partea noastră. Bun. Ce am mai făcut noi? Am uh, activat în mod organizat. Vrem să facem asta și pe viitor. Am uh, examinat posibilitățile, uh, un dialog strategic care ne-ar permite să cuprindem tendințele existente în prezent uh, la fața locului. Dezvoltarea durabilă pentru noi, și acum mă refer la întrebarea dumneavoastră legată de comerțul echitabil, Aici am inclus în activitatea noastră legată de dezvoltare durabilă. Avem un proiect foarte clar, uh, comerț pentru dezvoltare durabilă, funcționează în colaborare cu ONG-uri și cu întreprinderi private care au tot felul de scheme de promovare a producției durabile și a produselor uh, durabile. Suntem singura organizație internațională care până acum a pus la oaltă toate aceste standarde de durabilitate. E vorba de standarde voluntare, uh, producție etică, producție organică, din Alianța Pădurilor Virgine și așa mai departe. Deci avem o dimensiune dedicată acestui spațiu. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că IMM-urile și micro pot întruni aceste, pot respecta aceste standarde uh, Uh, de durabilitate. Și aici uh, lucrăm atât cu uh, întreprindere cât și cu cei care stabilesc standardele. Interlocutorul nostru nu este doar Digi Development, ci și Digi Trade, care de asemenea are angajamente în direcția practicilor de comerț echitabil și a schemelor de fair trade. Acum, legat de Brexit. Nu, pentru a încheia capitolul, anul trecut și în anii ce vor urma, vom uh, avea un raport care analizează mărimea pieței uh, pentru produsele fair trade, piețele din uh, Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum se comportă piețele respective și trebuie să înțelegem cum putem susține IMM-urile care vor avea acces care, la aceste piețe din UE. Așa cum ați descris și dumneavoastră situația producătorilor din ban- de banane din Caraibe. Legat de Brexit, pe termen scurt va fi instabilitate, desigur, pentru că lipsește claritatea și apar și îngrijorările. Aceste temeri au fost uh, deja incluse în discuțiile cu ministrul comerțului din Marea Britanie la Geneva. A spus că standardele sau condițiile de comerț după Brexit nu vor fi mai puțin favorabile decât uh, cele de la uh, VTO, OMC. Practic, uh, s-a încercat să se liniștească țările care uh, depind nu neapărat de exporturile în UE, ci de exporturile către Regatul Unit. Apoi o altă măsură, angajamentul făcut de partea britanică de a continua cheltuielile în ajutorul de dezvoltare. Deci o altă măsură de liniștire și mai rămâne un semn de întrebare legat de relația comercială dintre Regatul Unit și restul UE uh, după Brexit? Nu există încă un răspuns la această întrebare și este o întrebare pe care o mai au foarte multe țări în curs de dezvoltare. Este o temere pentru ei. După cum spuneam, din punct de vedere istoric, ei sunt parteneri comerciali ai Regatului Unit și asta uh, se reflectă și în volumul comercial pe care îl au. Relațiile comerciale cu Regatul Unit sau uh, um, UE. Deci lipsa de claritate produce temeri. Nu mai văd întrebări din partea colegilor, însă l-am pe domnul Cahuman de la DigiDefco, este cu noi aici, aici sunteți. Poate că vreți să adăugați ceva legat de relațiile și uh, documentul aferent. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, și pentru prilejul acordat. Într-adevăr, având acest mandat comun, din partea Națiunilor Unite și OMC, văd că aveți o reputație sol, solidă în ceea ce privește ajutorul uh, pentru comerț și susținerea oferită sectorului privat. Suntem mulțumiți că putem confirma această relație bună pe care o avem. Există un fond foarte bun uh, uh, de colaborare, există proiecte pionier la nivel proiecte pilot la nivel regional și local, cum s-a spus mai devreme, există și uh, colaborarea cu Comisia Europeană, proiectele de susținere a domeniului ITNC. Există mai multe proiecte în anii trecuți și există și alte proiecte în derulare. Acum, uitându-ne către viitor, vom încerca să ne aplicăm asupra uh, provocărilor anului 2030. Mă rog, zona ITC și Comisia își vor putea întări cu siguranță sinergiile în activitatea lor, iar acele zone despre care a vorbit doamna Gonzales sunt foarte interesante pentru noi. De exemplu, trebuie să înțelegem mai bine lanțurile valorice și piețele downstream, când vine vorba de designul proiectelor, când vine vorba de un impact mai puternic și de proiecte pilot care pot servi drept exemplu pentru interconectarea piețelor cu IMM-urile. De asemenea, putem îmbunătăți uh, mediul uh, de business și cel de reglementare, la modul general. În aceste zone există și o legătură strânsă cu planul de investiții externe. Suntem de asemenea într totul de acord cu plasarea accentului pe tineret și pe emanciparea economică a femeilor. Suntem mulțumiți că foarte bucuroși că va avea loc această întâlnire mâine și că ne vom aplica exact acestor uh, zone în care ne putem îmbunătăți um, uh, colaborarea care este deja destul de bună. Mulțumesc. Mulțumesc că ați venit uh, astăzi alături de noi pentru a ne spune câte ceva despre activitatea organizației, despre activitatea organizației dumneavoastră. Este foarte util să vorbim despre felul în care putem să îi ajutăm pe oameni din acest punct de vedere. De acum înainte o să-i trimitem la dumneavoastră. Încă o dată, mulțumim pentru tot. So, Colin, we'll just wait two minutes while we change the headings on the tables here. The open... Avem o scurtă pauză până schimbăm plăcuțele pe masă, dar am să invit vorbitorii să vină alături de mine aici, astfel încât să vă vadă toată lumea. Nu are rost să vorbiți din spatele sării. Deci primii vor, doi vorbitori eh, din partea comisiei și a Oxfam. Yeah. Okay, so sorry to Natalia of Oxfam, we have got space here for you, so clear the space. Pentru cei de la Oxfam avem loc în partea cealaltă, puteți veni la pupitru. sorry, colleagues, we're waiting for DG DevCo. I thought they were here. Încă așteptăm reprezentanții DG DevCo. Știu că sunt uh, aici. Uh, reprezentanta uh, DG DevCo este în clădire, mai durează două minute.

Okay, colleagues, thank you for being patient because we wanted to make sure that... Bun, dragi uh, colegi, am vrut să ne asigurăm că toți vorbitorii sunt aici. Suntem la punctul 14, planul uh, european de investiții externe. Este un pachet legislativ, de fapt, pe care Digi Devco îl promovează, l-a elaborat și ne bucurăm că este doamna Jäger aici, uh, alături de noi. Sper că am pronunțat bine. Jäger, nu Jäger, aia e altceva. Da, um, directorul adjunct DG DEFCO, deci va uh, lua cuvântul împreună cu uh, doamna direct, director adjunct uh, Catarina Maternova. Uh, care se ocupă tot de planul uh, european de investiții externe. Planul a fost menționat de președintele Juncker în uh, discursul privind starea Uniunii în septembrie și își dorește să uh, aducă investiții durabile în Africa și țările din vecinătatea Uniunii pachetul legislativ se uh, sprijină pe mai multe documente. Uh, comitetul nostru se ocupă de unul dintre acestea. Mai sunt două dosare care reprezintă instrumente ce țin de rolul uh, băncii europene de investiții, al cărei reprezentant tocmai ni s-a alăturat. Mai sunt deci două uh, dosare. Comisia bugetară va formula un aviz. Noi vom avea fondul, uh, documentul privind uh, fondul privind dezvoltarea durabilă. E vorba de în jur de 3 miliarde până în 2020 și o să întrebăm pe invitații noștri cum intenționează să folosească acești bani. În primul rând, uh, vom da cuvântul comisiei care va prezenta planul și propun, sigur, dorim să știm care este contextul politic în spatele acestor propuneri, dar și natura tehnică a pachetului. Pentru că și noi va trebui să facem amendamente de natură tehnică și trebuie să înțelegem cei cu acest fond, de unde provin banii și așa mai departe. Da, ne dăm seama că este totuși uh, un pachet dificil uh, care um, implică și alte discuții, precum cea privind migrația. După ce vom pune întrebări reprezentantului Comisiei, uh, vom da cuvântul domnului Nicolai Dobghilovici, care este președintele biroului din Bruxelles al Băncii Europene de Investiții, banca fiind unul dintre actorii principali implicați în aceste proiecte și știu că este și foarte activă. Apoi Oxfam ne va spune cum percep ONG-urile aceste noi instrumente care vin din partea Comisiei Europene. Deci, ca să nu mai pierdem vremea, o să începem acum cu doamna Iegă. Marieta Iagăr. O să folosiți acel microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și Comisiei DV, membrilor Parlamentului, pentru că ne-ați invitat să prezentăm planul de investiții externe și să avem un prim schimb de vedere noastră cu privire la această inițiativă importantă. După cum spunea doamna președintă, după invitația de la Consiliul din iunie, DV s-a ocupat de acest plan pentru investiții externe care a apărut în discursul privind starea Uniunii din septembrie. Planul se referă la o abordare coerentă și integrată pe termen lung, este un lucru pe care trebuie să-l subliniem, de promovare a investițiilor inteligente și durabile, pentru că acestea joacă un rol important în crearea de locuri de muncă și de creștere economică în țările în curs de dezvoltare, aducând stabilitate și îmbunătățind situația din țările fragile afectate de conflicte și de dislocări. Investițiile sunt un factor cheie în transformarea politicilor de dezvoltare și în punerea în aplicare a agendei Addis Abeba, obiectivelor COPS, a planurilor de dezvoltare durabilă și așa mai departe. Deci aș vrea să spun acum și aș vrea să țineți minte că doar bursele tradiționale, granturile tradiționale nu pot să rezolve problemele privind dezvoltarea rur, rur, uh, durabilă. E nevoie de alte instrumente care să folosească și mai bine fondurile publice și investițiile private. Deci acest plan va permite Uniunii Europene să conducă prin propriul exemplu în crearea de parteneriate eficiente care vor merge dincolo de sistemul clasic de ajutorare. Planul trebuie, ar trebui să mobilizeze investiții, să grăbească sprijinul uh, investițional tehnic, și să grăbească reformele structurale și instituționale care sprijină mediul de afaceri, aceste reforme fiind esențiale. Fără, și fără de ele, impactul investițiilor ar fi foarte redus. Nu este un exercițiu foarte tehnic, deși regulamentul poate părea tehnic la o primă lectură, e vorba de uh, viitorul finanțării investițiilor prin atragerea investițiilor private într-un mediu mai stabil de business care să genereze investiții necesare pentru rezolvarea uriașelor provocări economice, sociale și de mediu cu care se confruntă aceste țări. Să sprijinim uh, inițiativele IMM-urilor, și așa mai departe. Deci planul își, își propune să atragă 44 de miliarde uh, de investiții private printr-o contribuție inițială a Uniunii de 3 miliarde. Se vorbea despre cei 3 uh, piloni și de structura acestei finanțări, dar n-am să intru în detalii tehnice. Planul pe care îl propunem cu cei trei piloni pe care o să explice Catarina, se numește uh, Planul European de Investiții Externe și propune o platformă construită pe garanții și pe un mix investițional pe care, al cărui succes deja este cunoscut din 2000 15 încoace. Deci, vă propun să nu uitați că acest mix de investiții nu uh, vine să uh, sprijine investițiile pu- uh, instituțiile publice și industriile publice, ci să sprijine inițiativele și proiectele private uh, prioritizate de stat. Ne dorim de asemenea îmbunătățirea pe pilonul 2A mediului general de afaceri, iar o legătură strânsă între toți cei trei piloni este esențială pentru abordarea holistică de stimularea investițiilor. Mă bucur că Oxfam este aici, uh, pentru că s-a explicat deja de, pe parcursul negocierilor și consultărilor pe care le-am avut cu societatea civilă, mm, pe 28 august, dacă nu mă înșel, pilonul 3 este aici pentru a încuraja dialogul structurat și nu doar la nivel de țară sau de stat, nu la nivelul guvern, întreprinderi private, ci și cu societatea civilă și suntem convinși că Societatea civilă are un rol foarte important de jucat pentru punerea în aplicare corectă a instrumentelor la nivel de țară. Comisia este total de acord cu preocupările societății civile privind păstrarea normelor și standardelor de protecție de protecție socială, normele de muncă, drepturile omului și așa mai departe. În ceea ce privește proiectele, numai acelea care sunt sustenabile din punct de vedere social și servesc într-adevăr uh, unor scopuri înalte vor fi promovate. Structura guvernamentală sau de guvernanță propusă Uh, încercăm să o ținem uh, cât mai simplă și transparentă. Nu inventăm nimic nou. Uh, vom avea un comitet strategic de conducere și Parlamentul va avea șansa de a participa la planificare și la supravegherea fiecărei etape a punerii în aplicare. Va fi crucial să implicăm toate instituțiile relevante din punct de vedere financiar, al căror uh, rol va fi esențial pentru succesul acestei inițiative și mă bucur să spun că uh, în comparație cu facilitățile privind blending-ul, rolul uh, Băncii Europene de Investiții va fi consolidat. BEI este un membru al acelui comitet strategic și va funcționa în calitate de consultant uh, al secretariatului și va rămâne un uh, membru cheie pentru punerea în aplicare a proiectelor. Aș vrea să închei spunându-vă că activitățile a, finanțate de actualul fond uh, um, strategic de dezvoltare Uh, proiectele rămân, deci, uh, eligibile. Nu se schimbă uh, regulile privind eligibilitatea proiectelor. Aș vrea să vă mai spun că în ultimele, ultimele săptămâni Consiliul a început deja examinarea propunerii și pot să vă spun cu bucurie că există o înțelegere bună a celor propuse de noi și asta și datorită unor seminarii de natură tehnică pe care le-am uh, organizat la comisie și vineri începem din nou o serie de seminarii și de examinări la Parlament pentru că credem că acest tip de explicații pe care colegii noștri le vor da vor uh, înlătura multe dintre preocupările dumneavoastră. Suntem deci aici pentru a vă ajuta, pentru a colabora în calitate de colegiuitor să avem un proiect de adoptare rapidă a acestei inițiative, așa că vă stau acum uh, la dispoziție pentru întrebări. Catarina, pentru cei care au venit mai târziu, este uh, directorul adjunct al DG Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, dragă Marieta. Credem că această inițiativă de a prezenta planul de investiții externe este o inițiativă foarte importantă și încercăm prin aceasta să stoarcem mai mult de la fiecare euro investit. Um, și vorbim acum despre investiții către continentul african și țările din vecinătatea Uniunii. După cum știți, um, în comunicarea din iunie, care a lansat procesul de elaborare a acestui plan de investiții externe, s-a pus accentul pe atacarea uh, cauzelor care stau la baza fenomenelor de, fenomenului de migrație cu care ne confruntăm acum. Planul de investiții externe ține de inițiativele de dezvoltare pentru țările țintă și este alcătuit din trei piloni. Acești trei piloni sunt interconectați și se influențează unul pe celălalt. Primul este cel pentru investiții, al doilea asistența tehnică și al treilea este cel pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și politici de mediu, pentru că se recunoaște că fără un mediu uh, care să favorizeze investițiile, foarte multe dintre finanțări ar fi de pomană. În ceea ce privește primul pilon, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă uh, deja contribuie pe două direcții. Prima ține de noul instrument, garanția, garanțiile care vor fi create pentru a merge mai departe de procesul de, de pârghie prin care se atrag investiții. Se construiește acea nouă platformă de investiții și uh, se recurge la binding pentru colectarea de fonduri. În ultimii ani, uh, resursele din granturi uh, au făcut destul de multe până acum, dar aceste garanții uh, vor face astfel încât ca sectorul privat să se implice, să fie interesat să investească în dezvoltare. Am auzit mai multe preocupări legate de acest uh, fond de garantare. Acesta nu e fond care e acordat întreprinderilor private ca atare, ci este un fond de garantare a investițiilor care vor fi um, canalizate prin instituții financiare precum Banca Europeană de Investiții. Da, există posibilitatea ca sectorul privat european să, să profite de aceste garanții, dar asta nu în orice condiții avem uh, garanții foarte solide că vom putea că atât uh, garanțiile sociale cât și cele de mediu vor fi respectate înainte să discutăm despre uh, finanțarea produselor. Cred că seminarul de vineri pe care l-a menționat Marieta va fi foarte util pentru a intra un pic în detaliu ca să vedem cum funcționează aceste garanții împreună cu celelalte uh, inițiative legislative. Planul de investiții este mai larg, porțiunea legislativă e destul de îngustă și se referă la noile garanții. Pentru că instrumentul de blending se referă la faptul că garanțiile reprezintă cam 20% din volumul total dar acești 20% reprezintă investiții, o platformă de investiții de blending care vor fi redirecționate și transformate într-o platformă care va federaliza activitatea noastră împreună cu alți parteneri. Și când vorbesc de parteneri, mă refer la Banca Europeană de Investiții, alte bănci de dezvoltare naționale și alte instituții internaționale de finanțare care lucrează deja în statele pe care le avem în vedere. We have a, uh, we have a uh, operational board that runs this. We have... Avem un comitet care conduce acest sistem. Sistemul uh, va avea în zonele sale de interes și uh, problemele de bază care stau la uh, baza migrației. Vom acționa cu statele partenere din Africa, din vecinătate, cu partenerii noștri, atât Comisia cât și SAE și cu partenerii noștri pentru aceste proiecte. Acestea sunt, deci, cele două componente care împreună constituie Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, pilonul 1. Acum, că vine vorba despre pilonul 2, vorbim despre asistență tehnică și oricine a fost implicat uh, în munca de dezvoltare știe că fără abilitatea de a face anumite lucruri de a susține dezvoltarea proiectelor în medii defavorizate sau fără susținerea activității de politică din pilonul 3, dezvoltarea de noi politici care fac ca investițiile să funcționeze bine în medii dificile reprezintă practic o sarcină extrem de grea. Ar fi o iluzie să ne imaginăm că am putea găsi ceva la fel de robust ca acest plan. Pilonul 2, deci al acestui plan, este asistența tehnică. Pilonul 3 mediul uh, și climatul investițional general, unde putem vorbi despre autorizare sau de intrarea pe piață sau legislația cu privire la faliment. În acest context putem vorbi despre spațiul fiscal pentru investiții, putem vorbi despre guvernanță, despre anticorupție, punerea aplicarea contractelor și mai departe. Acestea practic constituie mediul uh, de politici în care afacerile pot să înflorească și aici vorbim despre un domeniu susținut de asistența tehnică și aici putem vorbi despre programe valide care pot fi finanțate prin pilonul 1. Voi uh, începe mai spunând încă câteva cuvinte despre guvernanță. Încă mai suntem în uh, procesul de finalizare a structurii de guvernanță. Pot să vă spun că va exista un comitet strategic care va supraveghea fondul, fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, tot acest pilon 1, 2 și 3. Va exista un secretariat, iar platformele de investiții vor fi guvernate prin comitetele operaționale, așa cum se întâmplă și acum. Vorbesc despre două comitete operaționale de fapt, pentru că vorbim despre două zone geografice diferite, Africa reformată și recanalizată o facilitate care va fi pusă în serviciul garanției, care există în două geografii diferite. Deci vom continua să avem guvernanța, dar va fi și un secretariat care să unifice totul printr-o structură de tip umbrelă care va avea la îndemână și comitetul administrativ care să supravegheze tot sistemul. În ceea ce privește finanțarea, acest fond va avea la dispoziție 35 de miliarde de euro, dintre care garanția în sine este 1,5 miliarde de euro. Asta constă în 750 de milioane care reprezintă contribuția de la bugetul Uniunii Europene combinat cu un fond de risc de 50% și toate acestea combinate ajung la 1,5 miliarde. Sperăm că statele membre vor contribui la acest efort, căci pentru uh, a obține cele anunțate de președintele Juncker, cele 62 de miliarde de euro, vom avea nevoie de contribuții ale statelor membre. Cu toate solicitările și provocările din Europa, s-ar putea să nu fie ușor să obținem acești uh, bani. Deci, sunt două căi foarte importante ca statele membre să contribuie. Am gândit totul în această structură pentru a facilita această muncă a statelor membre. Câtă vreme nu li se uh, cere să contribuie cu granturi, ci uh, doar cu garanții de la bugetul național. Asta în funcție de stat este vorba doar de un procent uh, pentru fiecare euro cheltuit garanția sau contribuția nu va fi socotită la pactul de creștere și stabilitate din perspectiva calculelor legate de deficit. Deci există un îndulcitor în aceste uh, sisteme pentru ca statele membre să poată contribui. Și ultimul punct, ca parte un efort mai vast, la care s-a referit doamna președinte la începutul acestei sesiuni, în Comisia Bugetară în acest moment se fac deliberări în legătură cu extinderea mandatului extern al Băncii Europene de Investiții, care este de o dimensiune chiar semnificativă. Dincolo de rolul planului de investiții și a comitetului strategic, important este să discutăm și coerența, așa cum ni s-a cerut de către Consiliul European în iunie, coerența între mandatul uh, extern uh, al BEI și această inițiativă. Mulțumesc foarte mult! Văd că doi colegi doresc să intervină. Eu pot să spun că am stat, am ascultat uh, și am încercat să înțeleg ce se întâmplă, ce cu ce se fuzionează. Eventual aș putea eu să adresez mai întâi niște întrebări și apoi să dau cuvântul uh, uh, celor doi colegi, Charles Gerens și Heidi Hauta, la care doresc să intervină, după care să înțelegem ce se întâmplă. Dacă e să înțeleg ceea ce ați spus, pot trage concluzia că Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, de fapt, incorporează două instrumente deja existente. Unul este facilitatea pentru investiții cu privire la Africa și cel de-al doilea este uh, facilitatea pentru investiții. Deci există deja două instrumente. Ar fi util deci de știut, și ne-ați oferit o cifră, trebuie 3 miliarde. Cât există deja din această sumă în deja aceste, existent, aceste instrumente preexistente? Aceasta este prima întrebare. Deci, ce incorporează mai concret acest instrument. Și apoi, de ce ați făcut asta? Ne-a spus că cele două instrumente funcționează bine în acest moment. De ce acum această idee de a fuziona cele două instrumente într-unul singur? Care e rațiunea din spatele acestei manevre? Oare e legat totul de modul în care funcționează lucrurile acum? Care e rostul că înțeleg că există două DG-uri, trebuie să lucrați împreună, asta complică lucrurile, sau poate vreți să implicați Banca Europeană de Investiții și de aici problema, care deci e rațiunea pentru o asemenea mutare? A spus că o parte din bani vor veni din finanțare europeană. Care sunt alocările pentru aceste două fonduri din prezent? Oare veți transfera bani de la DCI și de la EDF? pentru a ajunge la suma de 3,5 miliarde, nu am înțeles clar la ultimul punct dacă aceste 3,5 miliarde vin din partea Uniunii Europene sau că această sumă include și contribuțiile din partea statelor membre sau vorbim de 3,5 miliarde plus al de 3,5 miliarde. Mie nu mi-e clar. E genială ideea să folosesc niște bani de la statele membre care nu sunt bani reali, de fapt, doar bani uh, virtuali. Uh, Putem spune, eu sunt Luxemburg, eu sunt Regatul Unit, împreună suntem economia comună, eu oferă atâtea miliarde ca și garanție. Deci e un mecanism foarte interesant pentru Uniunea Dar Deci nu înțeleg exact despre câți bani vorbim. Clarificați, vă rog, acest aspect. Ați spus că aveți o întâlnire tehnică vineri, dar și eurodeputații trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Ar fi deci util să Uh, ne explicați cum stau lucrurile. Poate că și comisia ar trebui să știe ce aveți acum, ce se schimbă, de ce trebuie să se schimbe și care sunt noile propuneri pentru ca să înțelegem exact ce se întâmplă cu această propunere. Pentru că știu că textul legislativ poate să fie foarte tehnic și doar o parte din ce face acest instrument va fi acoperit de propunerea legislativă oricum. Deci vrem să înțelegem despre ce vorbiți Poate aveți un document uh, pe care ne puteți furniza pentru a uh, înțelege cum stăm. Charles este următorul. Mulțumesc. Da, discuția este una foarte interesantă. Am ascultat uh, cele două interveniente și uh, Vreau să fac două comentarii. Intervenția în Africa și în vecinătate este concepută în sensul unor perspective um, uh, pentru această zonă, pentru a uh, descuraja oamenii să plece de acolo și să vină astfel în Europa. Deci uh, e o mărturisire cinstită aceasta. Foarte bine știm că um, răspunsul acesta este unul pertinent pentru că oamenii pleacă de acolo pentru că nu au perspective. În al doilea rând, și aici mă alătur uh, întrebările adresate de uh, doamna uh, președinte, care este obiectivul pe care îl urmăriți? Dacă vorbim de dezvoltare durabilă, ne interesează durabilitatea în exterior, ori investițiile pe care le faceți, le faceți mai întâi în sectorul uh, public și în uh, economii formale. Dar economia informală, în care se regăsesc uh, săracii, nu va avea de profitat în mod automat de pe urma acestor intervenții. Poate vor putea profita doar de niște firmituri care vor cădea pe lângă sectorul pe care îl vizați pentru intervenții. Apoi mă întreb dacă abordarea legată de dezvoltarea economică nu este prea restrânsă și dau explicații imediat. Dacă vorbim despre durabilitate, bine, durabilitatea ar trebui să vizeze niște obiective ale dezvoltării durabile. Deci, Sustaining Development uh, Goals, așa cum au fost ele definite la New York. În această uh, situație, uh, practic, prin această intervenție, vom putea avea mai mult bogați și mai, pu- mai puțin săraci sau mai mulți bogați și mai, pu- mai mulți săraci sau până la urmă, o, niște operațiuni uh, uh, cu un final uh, incert. Deci, mă întreb ce putem face pentru a ajuta oamenii să iasă din economia informală, pentru că avem acces suficient la anumite proiecte din această perspectivă, care mie un, mi se pare esențială. Vorbim despre perspectiva unei comisii care se ocupă de dezvoltare, totuși. Deci, încă o dată, poate ar trebui să analizăm lucrurile și insist uh, prin a spune că privilegiem latura economică și nu reacționăm la alte mecanisme, de exemplu, introducerea securității sociale. Am putea o măcar introduce acolo unde să fac propuneri către aceste state, pentru că uh, există un mijloc puternic de redistribuire a uh, bogăției și de reducerea inegalităților Uh, care poate consolida și situația uh, economică. Vorbim până la urmă de mai multă productivitate pe plan economic. Aceasta însă nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru a ajunge la dezvoltare. Deci dacă ajungem să mobilăm toată această politică de investiții cu intervenții inteligente uh, în domeniul social, uh, am putea ajunge eventual să uh, ne atingem mai ușor anumite obiective care țin de dezvoltarea durabilă. Și un ultim aspect, avem de-a face acum cu un text legislativ care ne solicită acordul nostru pentru anumite garanții pentru deblocarea anumitor fonduri. Foarte bine. Deci intervenim uh, practic la marjă. Bineînțeles, avem o anumită putere politică, însă legiuitorii intervin la marjă. Ce mi-aș dori eu să știu acum e, oare vom înțelege mai clar în ceea ce privește prezentarea conturilor și a banilor cheltuiți, uh, dacă nu vom putea face mai bine o prezentare mai consolidată a tuturor intervențiilor care uh, vizează dezvoltarea, pentru că avem practic o multitudine de intervenții dincolo de fondurile care direct uh, sunt plătite din uh, bugetul Uniunii Europene. Avem fondul fiduciar, avem fondul de intervenție, avem fuziunea mai multor fonduri, avem garanțiile. Eu nu cred că Aici, în această comisie, noi ne dorim să știm mai multe decât oamenii de rând, dar tot nu ne lămurim. Prin urmare, în cadrul acestei inițiative legislative, oare n-am putea să avem parte de o prezentare consolidată a tuturor fondurilor și conturilor pentru a putea monitoriza puțin și din perspectivă politică ceea ce facem? În rest, am o părere favorabilă pentru astfel de proiecte de intervenție, cu condiția de a ține cont de anumite critici uh, aduse, uh, dar de altfel și constructive, care se regăsesc în prezentarea mea. Uh, doamna Hauta, mulțumesc că mă alătur colegului Görens și doamne președinte în a adresa niște întrebări cu o natură critică, pentru că în acest moment ne confruntăm cu încă o situație în care vedem că motivația de fond pentru a veni cu noi instrumente, din nou, este cea de a rezolva problema migrației și de a uh, aborda problema de la rădăcină. Nu e pentru prima dată când gândim lucrurile astfel. Am avut uh, un întreg flux de astfel de instrumente. Dar pot să spun că această comisie este organismul Uniunii Europene care trebuie să se asigure că aceste fonduri promovează dezvoltarea și duc la eradicarea sărăciei. Lucrurile sunt simple. Până la urmă, rezultatul ar trebui să însemne mai puțină sărăcie, mai puțină mizerie, mai puțină afectare a mediului, mai puține daune pentru oameni. Cum ne putem asigura așadar că există anumite mecanisme care să măsoare uh, rezultatele prin indicatori și obiective? Ideea domnului Gheorens este foarte bună. Haideți să uh, privim toate aceste lucruri dintr-o singură perspectivă și să înțelegem cum putem ajunge cel mai bine la un impact pozitiv asupra dezvoltării. Haideți să vedem care sunt investițiile despre care credem că vom avea, vor avea cel mai mare impact asupra dezvoltării. Clar, trebuie să invităm și sectorul privat să contribuie masiv la dezvoltare. Nu există dubii aici. Însă, avem oare cea mai bună expertiză pentru a face asta? Oare suntem siguri că avem cele mai bune instituții pentru a contribui la asta? Eu, una, nu sunt uh, uh, convinsă neapărat de uh, tentativa BEI de a promova eradicarea uh, sărăciei și altor obiective de dezvoltare. Deci, vă rog, convingeți-mă că există clauze sociale care sunt uh, funcționale, operaționale și că ele pot fi folosite uh, în uh, acțiunile acestui uh, partener atât de important pentru implementare, din câte am auzit. Apoi, domnul Gheorăs mai avea o idee interesantă legată de investiția în protecția socială, dacă bine am înțeles, Șal. Uh, e ceva la care, într-adevăr, putem reflecta. Eu sunt sigură că Barca Mondială are multă expertiză legată de modul în care investiția în uh, securitatea socială pentru săraci în statele în curs de dezvoltare ar putea să uh, facă ca uh, oamenii să găsească un sens al vieților. Uh, oare acest lucru este posibil uh, în contextul noilor uh, instrumente? Deci sunt multe întrebări critice pe care trebuie să le adresăm în acest uh, moment. Și acum, în ceea ce privește um, controlul. Poate n-am înțeles bine, corectați-mă. Parlamentul European va fi în comitetul director al acelui fond pentru dezvoltare ce fel de competențe ar avea acel comitet strategic și cum vor putea fi împărtășite informațiile, cât de transparente vor fi planificările, stabilirea obiectivelor și raportarea, etc. Ok, Patricia, știu că ești pe listă, dar vom prelua mai întâi răspunsurile și cred că e mai bine decât să avem uh, un calu prea mare de întrebări în care să ne pierdem. Deci vom asculta mai întâi răspunsurile și apoi puteți veni poate cu întrebările mai dure. Deci, acum ce s-a întrebat din partea lui Charles Gurren și Heidi Hautala? Bun, deci presupun că eu ar trebui să fac începutul. Voi încerca să explic modul în care văd eu lucrurile. Ce înseamnă această plus valoare sau care este plus valoarea inițiativei. Pentru prima dată avem o garanție nouă și un fond de garantare. Ceea ce propunem noi în regulament este de a se adăuga răspunderea care nu putea fi pus în aplicare înainte, pentru că era vorba de reglementarea financiară și care includea derogări. Deci, acești bani vor fi folosiți mai bine pentru că vor, va, va exista acel fond de garantare de 0,75 miliarde de euro, cum a spus și Catarina mai devreme. Cam acesta este obiectivul principal. Și pentru a utiliza acest fond tocmai pentru a reuși să finanțăm proiecte care pot primi finanțare de la bănci în ceea ce privește infrastructura, energia, transporturile, căile navigabile, nu contează. Deci, ideea e că trebuie să fie profitabile. De ce ar trebui să folosim banul contribuabilului în proiecte care sunt deja profitabile? De aceea ne vom concentra pe acele proiecte care pot fi profitabile și care pot obține finanțare Vă vom pune informațiile în portal. Va exista un comitet direcțional și unul strategic, un director și unul strategic, va exista o colaborare și cu secretariat, va exista și un comitet uh, operațional. Ei bine, ei vor defini care sunt proiectele finanțabile. Deci sunt atât de multe garanții pe parcurs, astfel încât lucrurile vor fi transparente și veți vedea că procedura va funcționa. Ideea este să se folosească granturile pentru aceste proiecte în educație, în protecția socială, proiecte umanitare, proiecte care vor fi finanțate prin granturi. Deci aceasta este partea socială a dezvoltării pe care ați menționat-o. Dezvoltarea pură care se ocupă de sărăcie și disparități. Pe scurt, acesta ar fi obiectivul principal al planului. În principiu, vrem să venim cu o durabilitate pe termen lung, creștere pe termen lung, locuri de muncă și, bineînțeles, vrem să combatem cauzele principale ale migrației. Atunci când vorbim și de persoane strămutate, cum a spus și dumneavoastră. Cam asta am vrut să spun eu pe scurt. Asta este și frumusețea planului. În ceea ce privește finanțarea, vă vom oferi un rezumat tehnic, vă vom da toate detaliile, va veni de la buget, de la EDF și împreună vor fi 3,2 miliarde. Vom avea și din politica de vecinătate și din rezerva existentă. Vă voi oferi o listă cu proiectele s-a cerut și din partea programării. Deci veți vedea exact cum arată structura finanțării. Bun. Cam atât despre impactul dezvoltării, despre rolul EIB, după cum spuneam. EIB va avea un rol, va fi reprezentată în Comitetul Strategic, vom avea și reprezentanți ai Parlamentului European, calitate de observatori, și aș mai vrea să spun că EIB, Banca Europeană de Investiții, va fi unul dintre, una dintre instituțiile care va pune în aplicare planul, la fel ca alte instituții financiare pe care le-am menționat mai devreme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să adaug câteva lucruri, cum a spus și Marita. Apar fonduri noi pe care ați menționat, cele 750 și uh, acea răspundere de contingent despre care ați vorbit. Deci există o garanție suplimentară, 1,5 miliarde de euro, fonduri noi. Dar ne-ați întrebat de ce facem acest lucru, doamnă președinte. Și Marieta a menționat obiectivul general. Însă, unul dintre motivele pentru care facem asta și doamna Gerțen a întrebat care este, cum arată combinația dintre diferitele măsuri sau diferitele instrumente disponibile. Poate că nu este o abordare elegantă, pentru că în Europa lucrurile se desfășoară în, într-un mod fragmentat, dar asta este încercarea noastră de a pune totul într-o umbrelă coerentă. De aceea avem și instrumentul nou, garanția, care va fi legiferată, combinată uh, cu cele două instrumente existente. Deci vom avea o umbrelă. Nu e ca și cum am luat două instrumente și le-am uh, alăturat. Nu vor exista cele două instrumente, dar vom avea și un instrument nou și toate aceste trei instrumente vor fi într-un singur capitol. Bun, nu este o soluție ideală, nu mergem cu ea până la capăt, dar pe termen scurt cred eu că aceasta este cea mai bună soluție în vederea asigurării coerenței. Bineînțeles, în contextul eforturilor noastre de dezvoltare și tocmai în vederea combaterii cauzelor principale ale migrației. Nu acoperim întreaga lume, într-adevăr. Trebuie să începem cu un pas digerabil. Sunt foarte deschisă aici. Este soluția cea mai bună pe care am putut să o propunem pentru coerență, pentru că suntem în asentimentul dumneavoastră, că avem fondul acela fiduciar, fondul celălalt, deci avem tot soiul de instrumente. Dar așa putem încerca o combinare de, fonduri pe care să le utilizăm mult mai bine prin combinare, prin blending, și apoi instrumentul nou, uh, din punct de vedere instituțional și financiar, este acea garanție. Și aici sperăm să reușim să atragem și sectorul privat. Așa cum a spus și doamna Autala, este nevoie să găsim o cale rezonabilă pentru sectorul privat care să contribuie la eforturile de dezvoltare. Nu s-a făcut asta până acum pentru că este un demers complicat. Și vineri când uh, vor fi discuțiile tehnice, colegii vor descoperi cât de complicate sunt lucrurile de fapt, însă motivul acestei noutăți este ideea de a duce la oaltă sectorul privat și de a avea o coerență a instrumentelor. Practic vom colabora mult mai coerent cu partenerii. Acum legat de întrebarea pe marginea economiei formale și uh, a rezervelor sociale sau garanțiilor sociale. Ei bine, aceste reforme sunt cele uh, de care se poate ocupa pilonul 3. În timp ce avem pilonul 2, care este asistența tehnică pentru finanțarea dezvoltării reformelor, ei bine, Uh, e greu să formalizezi uh, economia informală. S-a întâmplat în întreaga lume asta, fie vorba despre activitățile din Peru sau încercarea de a găsi stimulente pentru a formaliza economia. Există tot soiul de modalități cu ajutorul unor politici adecvate și trebuie să și asigurăm finanțarea acestor politici uh, adecvate. Deci sperăm că prin combinare uh, vom reuși să lucrăm bine. Mai am două întrebări și apoi voi trece la următorii vorbitori. Patricia și apoi Norbert Hozer. Mulțumesc. Apreciez eforturile dumneavoastră. Mi se pare că ingredientele pe care le-ați prezentat sunt foarte bune, foarte potrivite, dar trebuie să fiu foarte sinceră, ingredientele sunt bune, însă rețeta nu este foarte clară. Am uh, dubii ca antevorbitorii mei, care sunt mai degrabă experți în domeniu. Vreau să fiu constructivă. Știu că totul este dificil, dar întrebarea este dacă va exista un salt calitativ prin această abordare în dezvoltarea Africii, de exemplu, sau poate că politicile se îmbunătățesc aici, dar în principiu nu am înțeles din nou ce se întâmplă și ce se va întâmpla, care va fi politica uh, noastră de dezvoltare. S-au urmărit anumite obiective, desigur, însă dacă tragi linie, Trebuie să fii convins până la urmă. Vrem să dezvoltăm aceste regiuni, dar vrem să controlăm și problema migrației. Și pentru anumite state în, din Europa, dar pentru întregul continent, este greu de acceptat ce s-a întâmplat luni. Asta înseamnă permutări sociale grave. Ori creăm ceva nou, cu adevărat, care este eficient, un instrument bun, nu știu la ce ne-am putea gândi, cum am putea controla problema migrației? Cum vă puteți imagina acest lucru? Dacă nu găsim un consens uh, cu privire la prioritizarea subiectului, atunci suntem pe drumul greșit. În două zile, în țara mea, vor ajunge migranți într-un număr foarte mare, mii de oameni, la fel ca la Calais, vor ajunge în Italia. Deci avem nevoie de un răspuns european. Bine, noi avea, vom avea un prim răspuns, uh, autoritățile italiene, dar se întâmplă foarte multe lucruri și pe partea cealaltă a Mării Mediterane. Putem adăuga câte garanții vrem. Bine, eu vreau să rămân pozitivă, dar este ceva foarte nou. Este un fenomen de o amploare foarte nouă și consecințele sunt noi. Instrumentele sunt puține la număr și de aceea trebuie să le folosim foarte bine. Înțeleg sau încerc să înțeleg ce se dorește. Eu aș vrea să existe o coerență. Bun, avem fonduri de garanție, avem și puțină politică de vecinătate, fondul pentru Africa și așa mai departe. Dar cum reușim să aducem la oaltă toate aceste lucruri într-un singur text, într-o singură procedură? Noi cârpim ceva acolo, dincolo, dar venim apoi cu uh, economia informală și celelalte subiecte, toate la oaltă. Poate că lucrurile sunt chiar conflictuale, poate că anumite instrumente nu vor mai exista. Există foarte multe de ex- exemple de colaborare în Europa. Odată ce s-a încheiat proiectul, brusc vedem că rezultatul a fost anulat. Trebuie să învățăm ceva din trecut. Trebuie să vedem cum uh, s-au integrat anumite lucruri în economia locală. Un proiect are loc, apoi șeful de proiect pleacă și lucrurile se distrug. Este un subiect care mă interesează foarte mult. Italia este chiar în prima linie, poate fi și Grecia în situația respectivă și alte țări care să fie în prima linie. Nu vorbesc doar pentru Italia, vorbesc și în numele întregii Europe. Cum putem aborda mai bine subiectul? Bun, e vorba de accesul la proiecte, verificare, monitorizare, Uh, comitetul tehnic și super tehnic și așa mai departe, eu cred că exagerăm cu toate aceste infrastructuri și organizații. Trebuie să ne asumăm răspunderea. Asta este sarcina dumneavoastră, răspunderea dumneavoastră mm, a celor de la comisie. Nu puteți să vă uh, pierdeți printre toate detaliile. Și spun asta foarte deschis. Este, de fapt, vorba despre răspundere. Dumneavoastră răspundeți de elaborarea programelor. Nu numai proiecte, o sumedenie de proiecte, ci și programe care trebuie uh, discutate cu statele. Vorbesc de programe serioase, nu proiecte individuale. E important să existe un cadru. Bun, coerența se tot discută. Nu, nu se poate vorbi despre o coerență substanțială însă. Ce vrem să facem? Uh, dar acum am uh, încheiat aproape, doamna președinte. Deci trebuie vorbit cu fiecare stat în parte. Ce programe vom face împreună? Nu trebuie să vorbim despre, despre statul nostru. Care sunt industrie? Care este agricultura pe care vrem să o sprijinim? Și nu plecăm de la proiecte, ci de la programe unde colaborăm cu fiecare stat în parte. Înțeleg problemele de implementare, dar avem garanția că lucrurile nu se vor desfășura ca în trecut, pentru că iar apar piedicile birocratice. Care este programul, de fapt, pe care vrem să-l realizăm? Un program care să aducă cu sine și anumite obligații, obligații locale, răspunderi locale, acolo unde se implică și populația locală. Bine, primim cu plăcere refugiații, dar există și autorități care ar trebui să se simte răs- răspunzătoare pentru acest aflux de migranți. Sunt foarte multe instrumente care pot fi folosite și pentru mine este important ca ele să fie implicate, integrate într-un program cu un obiectiv foarte clar. Mulțumesc și acum Norbert Neuser. Îmi pare rău. S-a vorbit mai devreme despre un simplu muritor și eu sunt un simplu muritor. Și într-o a doua încercare tot n-am înțeles intenția. Dacă luăm mai mulți bani, deci 1,5 miliarde pentru măsuri suplimentare, mai ales pentru a putea reacționa în fața migranților, atunci asta înseamnă că avem o știre pozitivă. Dar dacă avem nevoie de instrumente noi, cred eu că am făcut ceva greșit în trecut. Am avut măsuri insuficiente și aș vrea să știu ce nu am făcut bine. Acum iară va veni un instrument nou, dar ne dorim o garanție. Dar garanție pentru ce? În trecut nu aveam nicio garanție în uh, colaborarea noastră într-o dezvoltare? Și ultima întrebare, s-a spus că Parlamentul va avea calitate de observator. Dacă noi suntem doar observatori, atunci putem uh, să ne luăm la revedere la răspundere, nu? Ok. Um, yeah, want to answer those last two questions. Not too long because we have our guests. No, I'll try to answer. Am să încerc să răspund pe scurt. Ceea ce dorește Comisia este să încadreze și să pună aceste inițiative sub aceeași umbrelă. Este o încercare să obținem coerență și consistență în politica, politicile noastre. Comisia nu fuge de obligațiile sale. Întreaga inițiativă se va afla în mâinile comisiei. Comisia va găzdui secretariatul, va găzdui acel ghișeu unic, deci va exista un singur punct de intrare și noi ne vom ocupa de el. Vom avea un portal unde vom analiza proiectele și vom aloca Uh, bani în funcție de nevoi geografice ale sectoarelor și așa mai departe. Iar apoi uh, definim criteriile sau rolul strategic al Comitetului de Conducere care va da orientarea politică și va ghida uh, Comisia în ceea ce privește prioritățile. De aceea e foarte important să fie prezent Parlamentul el este reprezentat în acel comitet strategic pentru că sunteți uh, colegiuitor și aveți acum această propunere pe masă. Nu trebuie să vă spun eu ce să faceți. Noi ne dorim să vă implicăm pe dumneavoastră pentru că altfel nu ne putem imagina cum ar putea funcționa această inițiativă. Vă rog să mă credeți că e vorba despre coerență și aceasta ar trebui asigurată de către Comitetul de Conducere strategică. Încercăm ca toate aceste inițiative să funcționeze într-un cadru bun, coerent, în concordanță cu politicile externe ale Uniunii Europene. Foarte pe scurt și eu Uh, vreau să răspund doamnei deputat din Italia care vorbea despre program, întreba despre programul nostru. Vorbeam aici despre facilitățile de garantare și de blending. Există pe lângă acestea și programe bilaterale cu aceste state în care există dialog politic. Deci Încercăm acum să creăm un mecanism prin care aceste colaborări bilaterale să nu vină în contradicție cu actuala inițiativă. Poate experiența mea privind fondurile, investițiile europene, uh, domeniul în care am lucrat într-o altă viață. Există diverse surse, diverse fonduri care pot fi accesate pentru diverse uh, proiecte. De fiecare dată când vorbim, vorbim despre uh, anumite teme, dar trebuie să fie foarte clar ce instrumente de finanțare putem folosi pentru ce tipuri de proiecte încă ceva. Uh, vorbim despre coerență și nou cadru. Mă tem că totul se reduce la stoparea migrației și de aceea ar fi mult mai bine pentru impactul de dezvoltare să eliminăm această uh, formulare combaterea cauzelor migrației. Trebuie să ne referim la combaterea sărăciei pentru că nu există nicio dovadă științifică că dezvoltarea locală în aceste zone va stopa migrația. Ceea ce ne dorim este să încercăm să punem în aplicare aceste lucruri cât mai bine ca să obținem o creștere durabilă în țările partenere. Acesta este obiectivul, obiectivul primar și, sigur, de aici o să decurgă și ce ați menționat dumneavoastră. Și acum ceilalți vorbitori poate au și ei ceva de spus. Cred că la Consiliu se vorbește foarte mult despre migrație. Ministrii sunt mereu preocupați de acest subiect. Dar acum trecem la partea a doua a întâlnirii noastre. Domnul Darghilovici, Banca Europeană de Investiții și apoi Natalia Alonso de la Oxfam. Nicolai e mai ușor de pronunțat. Mulțumesc că încercați să-mi pronunțați numele de familie. În primul rând vreau să-mi exprim uh, recunoștința că am fost invitat E prima dată când vin la Comisia de Dezvoltare. Suntem interesați într-un dialog cât mai eficient cu dumneavoastră pentru că nu este momentul, sigur, după ora 5 să vă reamintesc că uh, Banca Europeană de Investiții este un actor foarte important în politicile de dezvoltare și efortul nostru este în creștere în fiecare an apar noi uh, direcții de dezvoltare care arată că rolul uh, descris uh, pentru BEI nu este să facă politică de dezvoltare pentru că este acum la modă sau interesant, ci pentru că tratatul prevede acest lucru. Sigur, aș putea să intru în detaliu, să vă spun cât de mult fa- facem pentru igienă, pentru femeile din Africa de Est și așa mai departe. Dacă doriți, vă pot organiza un uh, seminar dacă v-ar ajuta să înțelegeți mai bine ce facem noi. Și angajamentul și efortul uh, pe care îl depunem. Eu cred că Comisia poate să fie foarte mândră de propunerea sa, a făcut o treabă foarte bună, într-un timp foarte scurt, sub o presiune politică uriașă și sunt uh, sigur că nu trebuie să vă reamintesc, pentru că citiți dumneavoastră ziarele, vă uitați la știri, ce se întâmplă în sudul uh, Mediteranei. Sunt de acord cu doamna uh, Toia când se referea la fenomenul migrației și n-ar trebui să mai avem discuții artificiale despre concepte. Cred că Comisia a făcut o treabă foarte bună încercând să creeze un instrument modern care combină condiționalități, încearcă să mobilizeze resurse financiare care sunt greu de găsit uh, în aceste zile și noi vrem să lucrăm cu Comisia și cu Parlamentul ca să punem în aplicare această inițiativă. Avem deja experiență cu fondul Juncker în interiorul Uniunii. N-am să fac însă comparația cu acel exercițiu pentru că uh, situația e diferită, dar ceea ce nu diferă este această structură pe trei uh, piloni și condiționalitățile. Hmm, vreau să vă gândiți mai bine la al doilea și al treilea pilon, pentru că sunt elemente cruciale în această propunere. Pentru noi, important este ca toate instituțiile europene uh, să facă ceea ce fac mai bine și să contribuie la succesul acestui plan. Cred că prin activitatea la Consiliu am putut, am reușit să obținem mai multă claritate în legătură cu felul în care poate funcționa de fapt acest proiect, iar banca își poate oferi experiența tehnică obținută în uh, proiectele fondului uh, de dezvoltare durabilă. Trebuie să ne asigurăm că și alte instrumente existente, iar aici Bay poate ați auzit că a propus și s-a aprobat de către Consiliul Uniunii o inițiativă propusă, o numită uh, inițiativa de uh, consolidare a rezilienței în Balcanii de Vest, mai ales în uh, regiunile afectate cel mai grav de migrație și fără să intru în detaliu cu privire la acea inițiativă, mi-ar plăcea la un moment dat să vă prezint uh, în ce constă, fiindcă cred că e foarte interesantă. Pentru noi, deci, repet, era foarte important să ne asigurăm că toate instrumentele funcționează simultan și nu creează straturi suplimentare de birocrație și că procesele de luare a deciziei sunt cât mai transparente și mai eficiente. Și Comisia a uh, înțeles această idee. Cred că veți uh, găsi propunerea care va veni din partea Consiliului foarte bună, nu mai depinde de noi acest lucru, dar cred că este un pachet care merită atenție foarte serioasă și pe care Banca Europeană, și, Banca Europeană de Investiții îl va sprijini. Mulțumim! Trecem acum la Natalia Olanțo, director al uh, Oxfam, care reprezintă uh, comunitatea ONG-urilor. Mulțumesc pentru ocazia de a vă uh, comunica și punctul de vedere al societății civile. Există și salutăm acest interes din partea Comisiei pentru o inițiativă de investiții externe, dar am dorit să învățăm din lecțiile altor inițiative care au adus atât rezultate pozitive, dar și negative. Deci, lecții de învățat. Deci, uh, încercăm să obținem răspunsuri la întrebări cheie, să uh, vedem care sunt recomandările. O să vorbim despre asta, dar înainte de asta trebuie să vedem care sunt problemele și soluțiile în cazul unui astfel de plan de investiții unele recomandări um, uh, din cadrul acestor um, um, inițiative se referă la combaterea sărăciei și mai ales în rândul femeilor. Una dintre probleme, să ne întoarcem la concept. Migrația este problema. Noi nu credem că migrația este problema. Asta se întâmplă de ani de zile, de milenii, oamenii se mișcă de colo-colo și nu uh, este un lucru pe care îl putem opri. Trebuie să-l gestionăm corect. Pentru că atunci avem și noi de câștigat și țările de origine au de câștigat. De fapt, migrația poate să contribuie foarte mult la dezvoltare, mai ales dacă e însoțită de soluții adecvate. Deci, problema aici este dacă migrația nu este o problemă, de ce planul de investiții externe vorbește despre cauzele la, care stau la baza ei. Planul nu o să fie o soluție pentru o problemă care de fapt nu este o problemă. Trebuie să facem o corelare pozitivă între dezvoltare și migrație. Iar această inițiativă ar trebui să contribuie la prevenirea uh, delocalizărilor forțate. Trebuie să ne uităm de ce oamenii pleacă de acasă pentru ca să scape de inegalități, de probleme politice, de probleme cu guvernele și trebuie să ajutăm cetățenii să tragă la răspundere acele guverne. Deci, noi credem că recomand, o recomandare pentru acest plan ar fi să facă legătura între politicile de control al uh, migrației cu obiectivele politicii externe pe termen lung. Cooperarea pentru dezvoltare trebuie să fie bazată pe nevoile și drepturile beneficiarilor și nu, nu trebuie folosit acest fond pentru uh, impunerea unor uh, obiective politice. Deci trebuie să creăm uh, locuri de muncă. Asta e un obiectiv clar. Dar întrebarea este dacă asta va duce, adică dacă o creștere economică creează automat Uh, locuri de muncă. Știm că nu e adevărat, am văzut asta și în Europa și în alte țări în dezvoltare. Exemplu, Nigeria a crescut cu 5% în ultimii 20 de ani. 5% pe an. Și, totuși, sărăcia a crescut de la 54 la 70%. Deci dezvoltarea economică nu este un mijloc de a crea locuri de muncă. Deci trebuie să adoptăm măsuri care să eradicheze sărăcia cu adevărat. Întreaga logică din spatele acestor uh, propuneri de investiții, pe asta trebuie să se bazeze. Și cum facem ca aceste investiții mm, să lupte împotriva inechităților și a sărăciei? Avem sistemul de blending. Fiecare euro pe care îl folosim pentru blending cu fonduri uh, publice nu va fi dedicat um, investițiilor, uh, ci este un euro pierdut. Trebuie să dovedim adiționalitatea și să dovedim că, într-adevăr, merită așa investiție. Deci, uh, orice euro care nu este investit în servicii publice trebuie să se justifice da, garanțiile sunt uh, ceva nou în sistem, dar acest sistem de blending uh, nu este nici el foarte nou. Deja se întâmplă de ceva ani la Banca Europeană de Investiții și vreau să știu dacă am învățat ceva din folosirea acestui uh, sistem. Trebuie ca Banca de Investiții să dovedească că există și să manifeste această adiționalitate. Recomandarea noastră este să incorporăm lecțiile învățate în planul de investiții. Un alt punct, uh, și m-am bucurat să primesc asigurări din partea colegilor de la Comisie cu privire la garanții uh, sociale, de mediu și așa mai departe. Există riscuri asociate cu amestecul între fonduri private și uh, publice. Mai mult de jumătate din companiile enumerate în indicele FTS de la Londra, în indicele german DAX și așa mai departe. Deci foarte multe din companiile de top sunt implicate în abuzuri uh, ale uh, forței de muncă pentru că activează în uh, state unde nu există un, uh, o legislație puternică, nu sunt trași la răspundere. Deci, în primul rând, e nevoie de transparență, de responsabilitate, criterii de eligibilitate pentru proiecte mai stricte și un mecanism de uh, um, primirea reclamațiilor, ca să spunem așa, un căi de atac mai eficientă. Deci trebuie să asigurăm că acele proiecte fac bine și că nu fac rău în plus. State, acele companii despre care vorbim susțin că odată ce și-au uh, plătit uh, taxele uh, sunt curate, dar nu sunt lucrurile atât de simple. Apoi trebuie să ne asigurăm că finanțele, contabilitatea este transparentă și responsabilă, pentru ca întregul instrument de investiții să uh, aibă garanții că respectă toate criteriile. De aceea trebuie să avem un me mecanism de monitorizare care să se asigure că obținem beneficii maxime în urma fiecărui proiect. Și am să închei cu problema raportării. Se pune problema disponibilității și a acurateții datelor, mai ales în ceea ce privește eradicarea sărăciei. Vrem să includem și asta și avem recomandări în acest sens. Și vreau să dau cuvântul lui Alexander Makarov, care ne va descrie câteva dintre elementele pe care le dorim incluse acolo. Uh, câteva, câteva elemente. Da, că nu mai avem foarte mult timp. Da, noi uh, vom vorbi doar despre câteva elemente ce țin de garanțiile de uh, mediu și sociale care vor juca un, juca un rol în implementarea planului de investiții. Pentru Știm că în statele în curs de dezvoltare, criteriile de mediu sunt mai rar respectate și de aceea noi credem că trebuie să ajutăm cetățenii să lucreze împreună cu guvernele lor pentru a elabora priorități împotriva inechităților, injustiției sociale și împotriva inițiativelor care uh, Uh, dăunează mediului. Trebuie să ne asigurăm că toate acestea sunt integrate în planul uh, de investiții. Am discutat uh, de la sfârșitul lui august despre asta cu Comisia. Noi ne bucurăm că am fost consultați. Trebuie să ne asigurăm că și societatea civilă este ascultată. Am vrea, deci, să ne asigurăm că cetățenii acestor țări beneficiare vor avea un cuvânt de spus și că în structura de guvernanță a instrumentului de investiții se va regăsi și societatea civilă. Chiar și societatea civilă din țările beneficiare, când e vorba de proiecte de țară. Mulțumim! I've got Heidi Hautala. Yeah, you first and then Charles. Heidi și apoi Charles Cred că e bine că purtăm această discuție critică în acest moment, că e bine că putem îmbunătăți lucrurile. Am auzit de la Oxfam că problema nu e neapărat o problemă și soluția nu e neapărat uh, o soluție la o problemă care nu există. Dacă plecăm de aici, putem începe să discutăm uh, ceea ce am mai auzit uh, și anume cum putem transforma tot acest instrument într-unul real de luptă împotriva sărăciei și a inegalităților. Cum putem ajuta uh, oamenii să ducă o existență demnă și să protejeze mediul. Dacă schimbarea climatică va evolua așa cum prevedem acum, pot să spun că am văzut doar 1% din refugiații pe care i-am putea vedea dacă lucrurile ajung așa de rău. Deci de ce nu încetăm să vorbim despre migrație și să încercăm să luptăm cu schimbarea climatică, asigurându-ne că toate proiectele câștigă cea mai bună valoare pentru uh, bani, uh, și combat schimbarea climatică. Chiar trebuie să discutăm acest concept care poate fi încă modificat, schimbat și poate că această investiție majoră de 44 de miliarde de euro poate să conducă la dezvoltare, dar cred că sunt multe lucruri care încă mai trebuie rezolvate. Dacă vorbim de spațiul uh, societății civile care se tot îngustează, e bine, chestiunea este foarte importantă. Dacă e să uh, ne definim mediul de afaceri uh, astfel încât acesta să includă și un spațiu pentru societatea civilă, atunci am îmbunătățit lucrurile, iar Comisia și BEI ar trebui să ia asta în serios cât de repede, pentru că deocamdată nu există răspundere și nu există garanții că banii vor servi scopului dezvoltării. Shargarans. Da, cineva a spus că Consiliul este uh, cel care poate fi considerat protagonistul ideii că trebuie luptat uh, împotriva migrației. Pentru că, până la urmă, această problemă este cea a statelor din Europa. Ori asta plasează totul uh, într-o altă perspectivă, cea a reprezentanților Oxfam. Asta este foarte clar dar cred că putem să fim pertinenți, eficace uh, și să acționăm într-o manieră durabilă. Asta este valabil și pentru uh, uh, dezbaterea noastră de acum sau pentru toată politica de dezvoltare. Politica de dezvoltare economică nu generează în mod automat mai puțin săraci. Din contră, trebuie să vedem puțin impactul acestor acțiuni, acestor uh, măsuri. Oare vrem ca toată lumea să aibă de beneficiat de uh, această uh, creștere? Oare va exista o justiție uh, redistributivă uh, care va redistribui veniturile uh, către scheme de ajutor uh, uh social? Uh, vor exista mecanisme de impozitare impozitare uh, a securității sociale uh, universală? Deci toată lumea trebuie să participe, trebuie uh, structurate cumva societățile și mecanismele, dispozitivele care generează noi bogății. Dar oricum există o obligație pentru a avea rezultate, asta ni s-a spus. Există și o libertate pentru a alege mijloace. Eu am enumerat câteva, cu siguranță mai pot fi și altele. Uh, eu am apreciat favorabil ideea de a ține uh, cont de anumite comentarii făcute aici, absolut pertinente. Uh, aici, de altfel, vorbim despre operațiune cu uh, uh, risc. Uh, practic, uh, noi deschidem anumite uh, orientări de uh, bogăție, uh, uh, anumite perspective de bunăstare în anumite state care nu se vor concretiza cu toatele. Uh, ce va fi însă mediatizat uh, uh, va fi capitolul eșecurilor. Va trebui să dezvoltăm până la urmă o pedagogie. Asta în ceea ce privește publicarea rezultatelor, pentru că uh, cu siguranță vor fi unii care vor spune că cineva și-a băgat mâna în fonduri și că uh, unii nu sunt onești și că uh, până la urmă asta face parte din sistem. Însă important este să explicăm noi opiniei publice faptul că faptul că un eșec devine public reprezintă o revelare a unui sistem de control deci eu cred că aici mai trebuie să dezvoltăm niște uh, lucruri și să facem niște eforturi. Însă, încă o dată, trebuie să relativizăm. Vom uh, consacra 1,5 miliarde uh, pentru 65 de milioane de euro care sunt investiții pentru uh, dezvoltare. Eu cred că ne putem asuma uh, uh, un uh, risc de a investi acești uh, bani. Putem să ne bazăm uh, pe efectul de pârghie și să dăm atenție sporită modului în care uh, sunt implicate aceste state în acest demers. Dar, din nou, cred că statele care sunt cea mai mare nevoie de acești bani sunt cele care au cea mai deplorabilă guvernanță și vreau să uh, înțeleg cum o să procedați cu uh, statele acestea funcționale, uh, cărora uh, Uniunea Europeană nu le dă bani neapărat din fondurile bugetare, ci doar în baza unor proiecte. Cum vă veți organiza în aceste state pentru a face astfel încât uh, oamenii să nu migreze? Cu asta sunt uh, de acord din cele spuse de uh, Heidi Hautala. Cum veți oferi alte perspective oamenilor la fața locului? Cum vă veți ocupa exact de asta? E o întrebare centrală care nu a beneficiat de prea multă atenție. Da, și asta, doamnă președinte, mă uit să văd ce proporție din bugetul de dezvoltare este cea despre care vorbim acum. Pentru că una e să spunem că vorbim despre tot bugetul de dezvoltare, alta e să spunem că este un aspect al marelui buget pentru dezvoltare. Practic ne referim la un instrument dintr-o mare uh, gamă de instrumente. Dăm speranțe tinerii generații din Africa. Federica Mogherini a spus că trebuie să dăm speranță oamenilor că uh, viețile lor se vor îmbunătăți. Foarte succint uh, vreau să să dau cuvântul lui Francesco Raimondi uh, din partea SAE pentru a spune câteva cuvinte, dar foarte succint pentru că domnul comisar Stilianidis uh, în câteva minute va fi aici. Dacă nu aveți nimic de spus, nu trebuie să o faceți, nu e obligatoriu. Bun, am înțeles, în regulă, mulțumim. Atunci dau cuvântul celor doi oaspeței noștri pentru a răspunde. Da, câteva chestiuni de perspectivă, dezbaterea este foarte importantă, um, dar vreau să spun că este o discuție la OCDE DAC care se axează exact pe aceste implicații ale acestui instrument și mă refer mai ales la modernizarea sectorului uh, privat și a instrumentelor sale, inclusiv uh, flexibilitatea de interpretare a criteriilor. Până la urmă, această dezbatere ar putea avea un uh, impact uh, asupra um, modul în care putem uh, lupta cu sărăcia Ideea este ca totul să devină mai flexibil, ca instrumentul să poată fi folosit și de sectorul privat pentru a crea creștere și uh, cu intenția de a eradica sărăcia. Și acesta este un uh, risc. Deci această dezbatere este foarte importantă pentru întreaga dezbatere în care se implică de altfel activ și Comisia. Uh, vreau doar să vă mulțumesc pentru această discuție. Sper că nu vin aici pentru ultima dată și uh, aștept uh, poate și o altă ocazie de a mai discuta cu dumneavoastră diverse inițiative, inclusiv una a BEI. Cu siguranță vor mai exista ocazii atunci când vom vorbi despre instrumentul de finanțare pentru ACP. Mulțumesc! Doamne președinte, da, poate ar fi bine să invităm pe experții noștri să revină în Parlament pentru a mai detalia aceste aspecte. În cele din urmă vă dau dumneavoastră cuvântul. Da, două chestiuni. Um, adiționalitatea se înțelege de la sine eh, că presupune o evaluare a acestor instrumente, a acestui tip de blending, care a dat eh, rezultate foarte bune. Răspunderea este un punct central al uh, inițiativei, iar în ceea ce privește blending-ul, V-am spus, există 2,47 uh, miliarde pe care le investim uh, din uh, alocările Uniunii Europene. Avem 278 de proiecte prin blending cu o investiție de 50 de miliarde. Deci un euro pentru blending nu înseamnă un euro care pleacă din, spre politica de dezvoltare, ci este un euro care atrage mai mulți bani pentru dezvoltare. Așa ar trebui privite lucrurile. Apoi, în ceea ce privește societatea civilă, cred că am spus totul de la bun început, nu am nimic de adăugat și același lucru este valabil și cu uh, um, ODA-urile, cum am spus la început. Deci, uh, aștept uh, un alt schimb de opinii cu dumneavoastră după briefingul uh, tehnic. Toate chestiunile financiare vor fi clarificate și uh, astfel negocierile vor decurge lin. Ultimul cuvânt la aveți dumneavoastră. Foarte pe scurt, doamnă președinte, că ați spus lucrurile uh, exact așa cum sunt. Acesta este și mesajul când vorbim despre sănătate sau educație, când vorbim despre societatea civilă pentru că vorbim practic despre o parte doar a asistenței noastre. Uh, Uniunea Europeană anul un istoric bun în a susține proiecte societății civile, dar asta nu înseamnă același lucru cu canalizarea fondurilor prin aceste instrumente, pentru că nu pentru asta au fost ele create. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că ați subliniat acest uh, aspect. Apoi aș mai vrea să subliniez ceva în legătură cu comentariile din partea Oxfam. Cred că ați putea observa o evoluție între comunicarea din iunie și comunicarea din uh, septembrie. Într-adevăr, uh, am uh, ascultat o varietate de intervenții a actorilor de interesați cu care ne-am consultat. Dar eu zic că bine e să nu amestecăm lucrurile. Blending-ul se face cu partenerii noștri de dezvoltare internațional. Nu avem blending cu sectorul privat deocamdată. Deci uh, nu uh, deturnăm uh, fonduri, ci în comparație cu blenderul, blending-ul, creăm un nou instrument care să poată atrage bani din sectorul privat. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că blendingul cu sectorul privat poate fi util, dar poate pune și probleme și de aceea nu ne-am ocupat de el până acum. Uh, Asta spuneam și comisiei. Suntem de acord cu ideile, dar atunci când ne uităm puțin la fapte, înțelegem că avem o combinație uh, a unui instrument de blending uh, clar uh, testat și verificat cu evaluări pozitive și un nou element, un nou instrument prin care încercăm să strângem bani și din alte surse și așa mai departe. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor experților că au venit aici în această după-amiază. Dosarul este foarte important. Am văzut cât de interesați sunt colegii um, de acest uh, dosar. Heidi Hautal a spus uh, de la începutul procesului că trebuie să avem experți care să ne spună cum stau lucrurile, deci vă mulțumim foarte mult. Thank you.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

now begin to take their seats. O să vă rog să vă așezați, căci vom începe. Este ultimul punct de pe ordinea de zi a comisiei noastre. Îl avem din nou alături de noi pe domnul Stilianidis, nu este doar comisarul nostru, ci și prietenul comisiei noastre. Uh, și-a ocupat funcția atunci când ajutorul umanitar uh, a ajuns pe primul loc pe agenda internațională. Știm că a lucrat uh, din greu. Ultima dată când am vorbit la Strasburg mi a spus uh, că aveți probleme să trimiteți ajutoare în estul Alepului. Apoi am văzut la știri că s-ar putea să avem o, o, criză umanitară probabil la Raqqa. Apoi, de asemenea, în toată zona Siriei și Irakului, în Cara- Caraibe și Haiti, nu mai zic. Deci ideea este să avem astăzi un schimb de opinii pentru a vorbi de planurile pe anul viitor. Înțeleg că aveți niște planuri pe 2017, niște priorități pentru ajutorul umanitar și asta dorim să discutăm acum. Dar oricum vă mulțumim pentru munca dumneavoastră și a serviciilor dumneavoastră într-o situație extrem de dificilă. Deci, uh, domnule comisar, vă dau cuvântul. Știți, suntem în aceeași barcă cu toții și e important uh, pentru noi toți să lucrăm mână în mână. Firește aici, la Bruxelles, uh, dar de asemenea și în alte locuri unde activăm, mai ales pe teren. Stimați colegi, ca întotdeauna, întotdeauna, ca întotdeauna mă bucur să mă uh, reîntâlnesc cu familia mea. Deja am stabilit uh, de mult care sunt relațiile între noi. Mă bucur să vă văd pe toți și vă mulțumesc că sunteți aici. Din păcate, uh, crizele umanitare în curs Uh, necesită atenția noastră, nevoile sunt în creștere în uh, Orientul Mijlociu, în Africa, în, în uh, Europa, de asemenea, din perspectiva crizei refugiaților. În același timp, trebuie să admitem faptul că Uniunea Europeană are un proiect care este pus în discuție acum mai mult ca niciodată. noi, ca și comisari sau eurodeputați, eh, noi, eh, liderii eh, instituțiilor, trebuie să rămânem uniți în această situație. Însă, prin activitatea noastră umanitară pe teren, am demonstrat că Uniunea Europeană rămâne unul dintre pilonii acțiunii globale. Dați-mi mai întâi uh, șansa să discut uh, această criză fără precedent a refugiaților. În martie am prezentat în fața acestei comisii noul instrument uh, pentru sprijin de urgență în cadrul Uniunii Europene. Aș dori să mulțumesc din nou Parlamentului și mai ales Comisiei dumneavoastră pentru sprijin și pentru bugetul alocat. Deocamdată, aproximativ 200 de milioane de euro care au uh, fost puși la dispoziție prin uh, partenerii noștri pentru ajutor umanitar pentru proiectele noastre în Grecia. În prezent, există mai mult de 60.000 de refugiați în Grecia. În acest moment, răspunsul nostru se axează pe patru priorități. Mai întâi, să pregătim uh, locurile existente pentru um, lunile reci de iarnă, apoi în al doilea rând să oferim asistență uh, financiară prin bani sau vouchere și voi, voi explica imediat de ce acest lucru este important. În al treilea rând să oferim educație copiilor, scutul cel mai bun în astfel de vremuri tulburi și în al patrulea rând să ne îngrijim de uh, minorii neînsoțiți care sunt cei mai uh, vulnerabili. Și cu siguranță acesta este aspectul cel mai uh, tragic al acestei crize fără precedent. După multe obstacole, după multe probleme ale autorităților grecești, rezultatele devin tangibile. Pregătirea pentru iarna locurilor pentru refugiați este în curs. Um, lucruri utile pe timpul iernii sunt distribuite de partenerii noștri, mai ales pe continent, dar și pe uh, insulele din Marea Ege. Cât privește educația, cu IOM susținem guvernul grec uh, pentru a oferi educație refugiaților, asigurându-ne că 9.000 de copii sunt uh, transportați înspre și dinspre școlile publice. Ne asigurăm că au ce le trebuie la școală pentru a putea scrie și citi. Lucrăm cu autoritățile locale și cu partenerii noștri pentru a spori numărul locurilor uh, de cazare pentru uh, minorii neînsoțiți. Acolo ei pot uh, primi îngrijiri 24 uh, de ore din 24 și firește au acces la servicii medicale, la sprijin uh, psihosocial și la activități de recreere. Și nu în ultimul rând, am facilitat oferirea de bunuri de primă instanță Uh, prin mecanismul protecției civile, nu doar în Grecia, dar și în alte state din regiune. Practic, uh, în coridorul de primire. Uh, m-aș bucura să vă primesc în săptămâna viitoare în centrul de coordonare pentru răspunsul de urgență pentru a vă arăta cum funcționează acest mecanism eficient în practică. Ar fi o vizită foarte bună, ar fi bine să găsim o dată pentru a face asta. Haideți să vă vorbesc acum de Turcia. Uh, instrumentul pentru refugiați uh, funcționează și dă rezultate bune. Asta dincolo de orice fel de obstacole și dincolo de mediul politic. De la începutul 2016, mai mult de 1,25 um, de miliarde de euro au uh, fost Uh, contractați 512 milioane în mod direct pentru uh, asistență umanitară. Deci, în mod specific în domeniul asistenței umanitare. Instrumentul pentru Turcia uh, a deschis scalia unei rețele sociale de urgență care este cel mai mare program umanitar care folosește transferuri uh, de bani gheață uh, făcute direct către cei care au nevoie de acești bani. Haideți să vedeți ce putem face cu cele 348 de milioane oferite prin ESSN. Împreună cu uh, World Food Program, partenerul nostru care implementează programul, și firește și cu uh, Crucea uh, Roșie uh, din Turcia și cu autoritățile turce, oferim ajutor unui număr de un milion de refugiați din grupurile cele mai vulnerabile în Turcia. Marea lor majoritate se află în afara campusurilor pentru refugiați. Și firește, prin aceste scheme de ajutorare, Um, refugiații pot să aibă pâine pe masă, un acoperiș deasupra capului și pot să își trimită copiii la școală. Am proud. Sunt mândru să pot adăuga că această garanție pentru siguranța socială în cazul de urgență este foarte eficientă din punctul de vedere al cheltuielilor. Nu mai puțin de 85% din contribuția noastră va merge direct uh, către refugiații vulnerabili. Astfel susținem demnitatea uh, refugiaților și puteți înțelege asta clar. Dar, totodată, se susține și economia locală. Și asta poate susține mai ales IMM-urile. Așa se poate schimba situația uh, ajutorului umanitar. Și acesta este modul pe care îl punem în aplicare în mod gradual în uh, Grecia. În Grecia și în mai multe, am fost în mai multe orașe din Turcia ci Grecia și am văzut că aceste vouchere sunt foarte importante pentru că putem asigura uh, reconcilierea localități, uh, comunităților locale cu refugiații. Este un instrument foarte util pentru a uh, păstra relații bune între cele două comunități. Dragi colegi, numărul priorităților numărul 1 sau prioritatea principală din punct de vedere umanitar este situația din Siria. Uh, au trecut aproape șase ani de lupte și încă nu se preconizează un sfârșit. Mai mult de 13 milioane de oameni uh, au uh, nevoie de ajutor în Siria și mai mult de 5 milioane au fugit în țările învecinate, respectiv în Europa. Uniunea Europeană a fost donatorul principal, după cum știți, în Siria de la izbucnirea conflictului. Am pus la dispoziție aproape 9 miliarde de euro în ajutor umanitar, ajutor de dezvoltare și fonduri de stabilizare. Însă, atacurile asupra civililor, spitalelor și școlilor și chiar asupra um, transporturilor umanitare încalcă foarte clar legea, dreptul internațional umanitar și astea sunt exemple clare ale deteriorării situației umanitare. În estul orașului Aleppo, până la 300 de mii de persoane au fost uh, întrerupte de la uh, transporturile umanitare timp de două luni. Există o criză a alimentelor și medicamentelor. Luna trecută am lansat împreună cu un altul reprezentativ, reprezentant și vicepreședinte, uh, vicepreședinte Mogherini o inițiativă umanitară pentru Alepo. în cadrul ONU. Avem două obiective principale. În primul rând să aducem ajutorul în uh, Alepo de Est și în al doilea rând să reușim să evacuăm uh, persoanele cu răni grave. Inițiativa a beneficiat de o susținere uh, considerabilă și din partea Parlamentului și vreau să vă mulțumesc pentru asta, însă, din păcate, nu am fost uh, capabili să-i ajutăm pe cei nevoiași. Am continuat să facem presiuni la nivel politic și să subliniem uh, uh, importanța respectării dreptului internațional umanitar în relația cu alți actori globali și regionali. Însă, din păcate, situația se înrăutățește pe zi ce trece. Insistăm uh, asupra acestei inițiative eu și cu Federica am stat de vorbă cu foarte mulți actori, oficiali ruși, domnul Lavrov, trimisul special, alți reprezentanței ai grupurilor prezente în Siria și cu reprezentanța ai regimului Assad. Dar până acum nu am obținut niciun rezultat concret. Și argumentul nostru este foarte simplu. Accesul la ajutorul umanitar trebuie să beneficieze de garanții de securitate, nu neapărat de un armistițiu. Însă, din păcate, până acum nu putem livra ajutorul umanitar. Și acum permiteți-mi să trec la situația din Irak. Acolo uh, situația are consecințe umanitare grave, de asemenea. Angajamentul nostru colectiv uh, trebuie să continue acolo. În primul rând, uh, tocmai pentru a răspunde la nevoile umanitare considerabile. Și în al doilea rând, la fel ca în Siria, nu poate exista stabilitate în regiune atâta timp cât conflictul este în desfășurare. Având în vedere ultimele evoluții eh, de la Mosul, permiteți-mi să vă subliniez faptul că ne-am pregătit pentru această zi de luni bune. În numele Uniunii Europene am eh, asistat la conferința pentru Irak, eh, convocată de secretarul Kerry la Washington în iulie și acolo s-au uh, semnat un angajament de peste 2 miliarde de dolari pentru uh, prima zi după operațiunea de la Mosul. Am vizitat acea țară de patru ori până acum pentru a monitoriza pregătirile în vederea uh, operațiunilor care să acopere nevoile de la Mosul. Bineînțeles, partenerii noștri la fața locului, erau foarte bine pregătiți, tocmai uh, pentru astfel de crize umanitare. Însă, în astfel de situații care se înrăutățesc, trebuie să ne așteptăm la o tragedie umanitară. Însă, până acum, se pare că situația este sub control. Cam acestea sunt informațiile actuale pe care le-am obținut de la partenerii noștri la fața locului. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte și despre Africa. Voi uh, vizita Uganda joi și vineri și mă voi afla acolo pentru a evalua modul în care țara evoluează în fața a fluxului de refugiați care fug de război, ci de situația disperată din uh, Sudanul de Sud. Având în vedere că luptele au izbucnit în uh, Sudanul de Sud în vară, 240 de mii de refugiați au ajuns în Uganda începând cu 1 iulie. Dacă tendința continuă, s-ar putea ca în Uganda să ajungă până la un milion de refugiați până la finele anului. Cifrele vorbesc de la sine. Nici o țară nu poate face față acestor provocări imense de una singură, însă asta este realitatea dură în multe locuri din Africa, din păcate. Acolo unde o fragilitate din ce în ce mai mare și războaiele continuă să trimită milioane de oameni pe drumul către exil. Crizele umanitare create nu atrag atenția mass media. Este important să vorbim despre aceste lucruri. E important să continuăm să ne arătăm solidaritatea cu aceste popoare în situații grave. Și tocmai de aceea mă voi deplasa în Uganda. Și tot de aceea voi vizita și Malawi uh, la sfârșitul lui noiembrie pentru a vedea care este răspunsul nostru la nevoia de ajutor a persoanelor de acolo care suferă, suferă de pe urma consecințelor El Nino. Încă o dată vreau să subliniez faptul că ajutorul umanitar nu este suficient. Trebuie să stabilim un uh, complex întreg, începând cu ajutor umanitar, trecând la stabilizare, rezistență și dezvoltare. Dacă nu vom face asta, refugiații nu vor putea să se întoarcă în patriile lor. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți foarte atenți la LRRD și aveți dreptate avem din ce în ce mai multe crize prelungite, unde actorii din ajutorul umanitar și de dezvoltare trebuie să conlucreze pentru a depăși acest drum lung. A fost unul dintre cele mai importante uh, angajamente uh, ale noastre la summitul uh, privind ajutorul umanitar. Suntem hotărâți să punem în aplicare toate cele 100 de angajamente individuale privind politica, uh, Uh, chestiunile operaționale și financiare. Am început să identificăm soluții pentru îndeplinirea acestor angajamente. Bineînțeles, uh, vom asigura coordonarea cu alte părți interesate. Vrem să ne unim forțele în acest proces de monitorizare. Într-o serie de măsuri uh, deja avem rezultate. Și permiteți-mi să vă dau și câteva concrete. Împreună cu colegul meu Mimița, identificăm uh, state pilot unde încercăm să ne îmbunătățim sinergiile. Un exemplu excelent este modul în care comunicarea noastră Lives in Dignity a fost adoptată în aprilie avem uh, rolul cel mai important în uh, trecerea de la o abordare bazată pe dezvoltare la uh, în zona de strămutare forțată. Și scopul final este să ajutăm persoanele strămutate să devină mai încrezătoare și să aibă o viață demnă. Pentru că, dincolo de, în spatele cifrelor, sunt oameni adevărați, oameni care au lăsat absolut totul în urmă. Uniunea Europeană răspunde la criza globală a strămutării forțate. Mai mult de două treimi din bugetul pentru ajutorul umanitar este, sunt utilizate pentru a finanța proiecte pentru refugiați, persoane strămutate în interiorul țării și comunitățile gazdă. Și asta totul, bineînțeles, în conformitate cu principiile noastre și valorile și principiile europene. Aceste persoane nu sunt doar în centrul atenției celor care se ocupă de ajutorul umanitar, ci și pentru cei care se ocupă de dezvoltare. Întotdeauna lucrurile au stat astfel. Însă, adoptând această strategie cuprinzătoare, creăm uh, o organizare mai bună, mai sistematică. Un alt uh, caz relevant este situația celor 3 milioane de refugiați afgani din Iran. Acolo uh, ei se află de peste 30, 3 decenii. Am vizitat această țară acum două săptămâni și am văzut proiectele noastre la fața locului proiecte care se concentrează pe educație. Iar asta mă aduce deja la următorul aspect pe care vreau să-l abordez. Cele mai vulnerabile persoane în uh, vremuri de criză sunt copiii, după cum știm prea bine. Este, de, este extrem de important să le asigurăm uh, bunăstarea. Și în acest sens, ă, educația în situații de urgență continuă să fie prioritatea mea, obsesia mea chiar. Știu că este și a dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, susținere care ne-a permis să creștem bugetul de patru ori ă, în acest an. Iar prin acest buget, care a ajuns, la, ă, a ajuns în beneficiu la 2,3 milioane de copii în 42 de țări. în acest domeniu specific, Uniunea Europeană este cu adevărat un model, un exemplu. Și intenționăm să ne continuăm eforturile în acest domeniu. Avem o evaluare nouă care ne va îndruma reflexiile o evaluare a activităților noastre legate de protecția copiilor și educație, iar concluzia principală este că am obținut deja rezultate substanțiale, mai ales în ceea ce privește refugiații și persoanele strămutate intern. Dar totodată putem să ne îmbunătățim. De aceea, în lunile ce vor urma, ne vom gândi la următorii pași ai politicii noastre și ai abordării strategice. Totodată ne vom gândi la legăturile și la sinergiile cu colegii noștri din zona de dezvoltare. Următorul punct. Formarea unei rezistențe și reducerea riscului în fața dezastrelor este iarăși o zonă unde Uniunea Europeană a obținut progrese. Monitorizăm întreaga activitate foarte atent împreună cu planul uh, de acțiune Sendai care a fost propus de comisie în, iulie, în iunie. Investind în uh, rezistență, uh, facem de fapt mai mult cu foarte puțin. E vorba de o eficiență a ajutorului și asta în, în uh, conformitate cu principiul Grand Bargain. Permiteți-mi să vă prezint un nou instrument propus de președintele Juncker în discursul cu privire la starea Uniunii Europene, Corpul de Solidaritate UE, care va asista tinerii în Europa pentru a-și găsi muncă sau oportunități de voluntariat. Iar Comisia va prezenta alte amănunte legate de această inițiativă în decembrie. Este o inițiativă bună și cred că va fi un instrument foarte bun care ne va ajuta să ne îmbunătățim și să creăm posibilități noi pentru generațiile tinere. Dragi colegi, vreau să închei uh, cu un comentariu personal. Mă onorează susținerea dumneavoastră din acești uh, ultimi doi ani, din mandatul prezent. Sunt recunoscător pentru faptul că pot să mă bazez pe cooperarea cu dumneavoastră, pe feedback-ul dumneavoastră, pe temerile dumneavoastră și ideile dumneavoastră, fie aici în Comisia pentru Dezvoltare, sau la nivel bilateral. Toate aceste lucruri au fost extrem de valoroase și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Sunt sigur că vom putea continua această cooperare productivă, bineînțeles, în conformitate cu obligațiile noastre. Sunt convins de asemenea că mai este spațiu de îmbunătățire, ca întotdeauna. Vă mulțumesc încă o dată și aștept cu nerăbdare uh, critica uh, și, și sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Um, thank you, Commissioner, and thanks for that very thorough account. Mulțumim, domnule comisar, pentru acest uh, raport în legătură cu oamenii care lucrează în teren, în cele mai dificile condiții. Mă bucur că și reprezentanții ONG-urilor sunt aici. Uh, o să încep cu domnul Enrique Garsalon, uh, raportorul nostru. Să nu uităm că până la șase și jumătate trebuie să încheiem. Enrique, deci ai cuvântul. Câteva observații doar. Înainte de toate, mulțumesc domnule Stoianidis pentru că veniți foarte des să ne vorbiți și să ne ascultați în tot felul de întâlniri uh, bilaterale, oficiale sau mai puțin oficiale. Acest uh, Comisia împreună cu DG ECO este mai uh, pașnică decât uh, DG ECO cu care lucrăm uh, mai rar. Totuși, haideți să trecem la subiect. Numărul de persoane care au nevoie de ajutor umanitar crește de la an la an. Și trebuie să felicităm Uniunea Europeană pentru că anul trecut a crescut cu 35% ajutoarele umanitare și sperăm că va continua să lupte în același spirit. Rolul comisarului este esențial în acest rol asumat de Uniunea Europeană de a fi uh, în fruntea efortului de a combate crizele umanitare. M- sigur că aveți uh, cunoștință de crizele care ne sunt aici aproape, Irak, Siria, dar nu trebuie să uităm și alte zone. Domnul comisar a menționat Uganda. Mâine are loc aici la Parlament un eveniment consacrat uh, triunghiului din uh, nordul uh, Americii Centrale, Guatemala, Honduras, Venezuela. Comisia Europeană trebuie să fie reprezentată peste tot, chiar dacă trebuie să ne concentrăm eforturile pe acele regiuni unde crizele sunt mai uh, grave. S-a vorbit despre Haiti, Ecuador, uh, criza Ebola. Dați-mi voie să subliniez că în această comisie ne preocupă din ce în ce mai mult un anumit aspect. La dezvoltare și ajutoare umanitare, ajungem din ce în ce mai mult în situația de a mm, reduce eforturile noastre la apărarea frontierelor. Dar mm, trebuie spus că aceste crize, răspunsul la criză trebuie pregătit înainte ca o criză să apară. Și nu mă refer doar la catastrofele naturale, ci și la conflicte și la rezolvarea acestora. Acesta trebuie să fie una aspect esențial al uh, acțiunii externe a Uniunii. DG ECO direcția dumneavoastră generală va continua să reacționeze și în cazul unor crize pe care lumea le-a uitat. Vă bazați pe o creștere a liniei bugetare dedicată creșterii capacității de reacție? ce veți face pentru a face ajutoarele umanitare mai previzibile, astfel încât să nu uh, avem probleme în cazul în care este nevoie de o reacție imediată în cazul apariției unei crize. Comisia cere de asemenea mai multă transparență, mai multă vizibilitate. I se cere Comisiei mai multă transparență și vizibilitate cu privire la uh, ajutoarele pe care le acordăm din fonduri fiduciare. Vă reamintesc, spune doamna președinte, că trebuie să ia toată lumea cuvântul și mai avem destul de puțin timp la dispoziție, deci vă acord câte două minute fiecăruia. Beatrice. Gracias, președinte. Beatrice, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc și domnului comisar pentru că și-a manifestat disponibilitatea pentru um, atribuții care nici măcar nu intră în fișa postului dumisare. Avem preocupări și demersuri comune și asta se traduce prin uh, mai multă eficiență pe teren. În linia, la, în linia celor spuse de domnul Guerrero, dincolo de situațiile dificile pe care domnul Stilianidis uh, uh, le-a prezentat, trebuie să nu uităm și alte zone, America Centrală, nordul Americii de Sud. În Venezuela este, în Venezuela este vorba deja de o criză umanitară, este o o foamete, criză de energie, nu există produse de bază, alimente și medicamente. Cred că ar trebui să continuăm să acționăm în, în cazul acestei uh, situații să păstrăm această problemă în atenția publică. Am fost în Grecia săptămâna trecută și am o întrebare. Am văzut acolo din aproape situația din centrele de primire. Elenicos și Escaramagas. Recunosc problemele cu care se confruntă guvernul grec, dar mă interesează un lucru în special, problema minorilor neînsoțiți. Aceste tabere de primire sunt supraaglomerate, condițiile nu sunt deloc cele mai uh, potrivite și vreau să știu dacă guvernul grec uh, care ne spune că există 4500 de minori neînsoțiți, are în mijloace, în schimb, pentru um, relocarea doar 36 dintre ei asta nu înseamnă deloc angajament, respectarea angajamentelor pe care Grecia și l a luat. Aici nu mai e vorba de solidaritate, ci e vorba de o obligație juridică. Mulțumesc, Linda. Bună seara, domnule comisar. În două minute voi pune câteva întrebări. Prima, în timp ce se recunoaște că de obicei conflictele duc la criză, și urgențe umanitare, Trebuie să nu uităm situația din America de Sud, Columbia, unde grupurile paramilitare finanțate uneori de organizații multinaționale înspăimântă populația locală pentru a pune mâna pe pământurile lor. Mai mulți activiști au murit acolo și oamenii au de suferit pentru că reprezintă un obstacol în care anumite interese economice. Ce face ECO de, în legătură cu această problemă, ce face Uniunea Europeană pentru a preveni astfel de inechități și cum este posibil să uh, um, se recunoască intervenția europeană în privința acestor uh, confiscări de terenuri. Italia nu a cerut niciun fel de ajutor de la Uniunea Europeană, chiar dacă dumneavoastră ați spus, domnule comisar, în ultima declarație că uh, Uniunea este gata și dispusă să ajute Italia în problema refugiaților. Deci cum considerați atitudinea guvernului italian care nu a cerut acest ajutor? Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, mai ales uh, cel față de copii. Vreau să subliniez un singur aspect. Ați spus că vreți să mergeți în Malawi pentru a uita la consecințele El Am fost în această vară acolo și cred că este un exemplu foarte clasic. Au fost inundații, mii de familii au fost relocate și aceleași familii s-au întors și acum au toate câmpurile um, afectate de secetă. Și vedem în momentul în care vrem să construim o agricultură rezistentă și vrem să îi ajutăm pe oameni, facem, ne prefacem că nu se întâmplă crizele. E un, tipic, e un caz tipic. Practic noi lucrăm preventiv, am putea lucra preventiv, dar sunt și schimbările climatice. Cred că există ideologii bazate pe creștere și cred că rămânem în urma agriculturii moderne. Dacă mă uit la solurile din Africa, văd că planul nu funcționează de fapt. Ziceați că aici vorbiți despre reducerea riscurilor în situații de dezastre naturale. Și aici trebuie să vedem cum putem crește presiunea astfel încât să uh, trecem la sisteme mai rezistente. Vreau să rămân la această să mă limitez la această observație, pentru că nu avem timp, dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul incredibil. Norbert Noiza. Mulțumesc și acum Norbert Noiza. Domnule comisar, e bine să vă avem aici la comisie. Două întrebări concrete din partea mea. S-au uh, majorat fondurile cu 35%. Întrebarea este dacă au fost fonduri suficiente pentru a depăși crizele și, în al doilea rând, a putut să își îndeplinească UE angajamentele față de alte organizații, cum ar fi UNHCR sau UNICEF sau uh, ONU a trebuit să mai aștepte ca fondurile să fie transferate. Și în al treilea rând am fost împreună cu Ignacio în Liban săptămâna trecută și am fost impresionați de eforturile acestei țări. Imediat îți dai seama că acolo sunt foarte mulți refugiați, un milion și jumătate, dintre care 400 de mii de copii care ar trebui să meargă la școală. Jumătate însă ajung în școli. Și ceilal- cealaltă jumătate ar avea dreptul de a merge la școală, însă lipsesc spațiile, lipsesc școlile, Există un învățământ în două ture și profesorii lucrează suplimentar. Eu cred că țara merită la toate problemele pe care le are. Deci, eu cred că țara merită sprijin din partea noastră. Și pe lângă educație, cred eu, ați subliniat foarte bine acest fapt care ne preocupă, Trebuie să ne uităm și la îmbunătățirea sistemului medical, al sănătății publice. Putem ajuta și în zona evacuării de deșeuri, pentru că e clar că un milion și jumătate refugiați produc foarte multe deșeuri. Thank you. you have... Mulțumesc. Heidi. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare foarte cuprinzătoare ceea ce facem pentru crizele umanitare. Am două întrebări. Una se leagă de ce spunea Maria în legătură cu El Nino. M-am întâlnit de curând cu Mary Robinson, care este secretar general și trimis special pentru El Nino și schimbări climatice. Și cred că ea este foarte serioasă în în legătură cu dezastrele la care vom asista din combinația celor două fenomene. Mă întrebam dacă Comisia ECO are sau ECO are ceva pregătit pentru următorii ani în legătură cu aceste fenomene care lovesc până la urmă comunitățile cele mai sărace. A doua întrebare este mai acută Sigur, El Niño e destul de acut, dar s-a menționat Mosulul și Irakul. Spuneți că cumva situația e sub control. Cred că vorbiți de situația umanitară, dar există vești foarte îngrijorătoare, nu știu dacă sunt doar zvonuri sau informații la mâna a doua, în legătură cu atrocitățile Uh, care se comit acolo de către ISIS pentru a ține orașul sub control. Ce informații avem despre asta? Ce se face? Pentru că sunt uh, zvonuri oribile în legătură cu uh, băieți tineri smuși de lângă familiile lor. E Srebrenița la puterea a 10 -a. Ce putem face ca să prevenim atrocitățile și crimele de război? de care auzim. Acum, ultimul vorbitor, domnul comisar, aveți la dispoziție cam 10 minute. Θα προσπαθήσω να είμαι λιτός για να μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Voi încerca să fiu succint pentru a putea răspunde la toate întrebările. Încă. Mă voi alătura prietenului meu, Enrique, voi răspunde la întrebările lui. Poziția mea politică este următoarea. Reprezentând DG Eco, pot să vă spun că vom lucra la păstrarea perspectivei globale any, in any circumstances și ne vom ocupa de asta și de crizele uitate. Vom găsi o cale, chiar dacă există presiuni economice, vom cerca o cale de a trimite ajutor și în Haiti. Nu vom uita nici America Centrală, nici alte regiuni ale lumii. Și asta este sarcina noastră până la urmă. Trebuie să fim un actor umanitar la nivel global. A spus două, trei întrebări legate de posibilitatea legate de posibilități, capacități, predictibilitate și alte aspecte. Sunt aspecte care ne preocupă și pe noi la DG Eco. Ne gândim cum putem încerca să ne îmbunătățim sau mulțim posibilitățile și, bineînțeles, ai dreptate, predictibilitatea este extrem de importantă, tocmai în domeniul uh, ajutorului umanitar. Nu este foarte simplu, însă vedem totuși că întotdeauna găsești soluții noi pentru a obține un rezultat bun. Cu câteva zile în urmă au fost la Universitatea Leiden din Olanda ei au un departament specializat pe ajutorul umanitar și se vede acolo că există și o perspectivă științifică. Vom încerca de aceea să colaborăm și cu universitățile care ne pot oferi sprijin tocmai într-un domeniu atât de delicat. Și Beatrice, îți mulțumesc și ție pentru cuvintele calde. Spuneam și lui Enrique, Vom continua să trimitem ajutoare în America Centrală, în Venezuela, monitorizăm situația. Bineînțeles că există sensibilități politice, asta e clar, înțelege toată lumea. Și Federica Mogherini, dar și IOS sunt în contact permanent, au consultări și încercăm să vedem când putem oferi ajutor. Imediat suntem prezenți la fața locului. Deci, sperăm că nu se va ajunge la o criză durabilă. Dar, mă rog, trebuie cumva ca lucrurile să fie tratate și la nivel politic. Apoi, experiența Greciei. Am mai spus-o deja. Minorii neînsoțiți fac parte din cele patru priorități pe care le avem. Și trebuie să spun deja acum că săptămâna trecută la Atena fost cu Save the Children prezenți și am uh, inaugurat un prim proiect care se ocupă tocmai de minorii neînsoțiți din Atena, care sunt foarte mulți la număr. Colaborăm și cu alte autorități și mai există și proiecte noi care au fost semnate deja. Se va ajunge la semnarea altor proiecte, iar până la finele anului probabil că vom putea acoperi toate aceste nevoi. Există calcule ale autorităților elene, dar și ale partenerilor noștri umanitari. Deci, 2300 de minori neînsoțiți avem, conform estimărilor, în Grecia. Și dacă nu până la sfârșitul anului, până la începutul primul noului an, situația trebuie rezolvată este o problemă. Majoritatea sunt adolescenți. Este și o vârstă foarte dificilă, bineînțeles. E greu să-i protejezi și să controlezi anumite lucruri. Și bineînțeles că ai dreptate. Acesta este cel mai tragic aspect al situației atât de dificile. Și eu personal trebuie să spun că este obligația noastră principală să ne ocupăm de minorii neînsoțiți și vom face asta și în continuare. Încercăm să îi stimulăm pe partenerii noștri locali să vină cu proiecte noi pe care noi le putem finanța. Apoi centrele de primire, mai ales cele din insulele din Marea Egee, acolo colaborăm cu autoritățile elene și răspunderea este la DigiHome, în principal colegul Avramopoulos, știu că absorpția este mult mai mare între timp, mă refer la fondurile europene, tocmai pentru a rezolva situația. Există probleme și de transfer, legate de transfer și relocare. Este o evoluție sinusoidală. Există puncte culminante și uh, puncte dificile, dar observăm că e nevoie de eforturi foarte eforturi suplimentare. Și acum în engleză. Noi, în calitate de actori umanitari, trebuie să vedem cum putem ajuta și cum putem micșora dezechilibrele, cum putem aborda acești oameni care au nevoie de ajutor umanitar. Bine, este o întrebare uh, politică. Adesea este foarte greu pentru actorii ajutorului umanitar să devină activi în mod preventiv. Însă adesea ajutorul umanitar este oferit indirect. Și am avut și cu tremurul din Italia. Într-adevăr, guvernul italian nu a cerut declanșarea mecanismului de urgență. Se știe că Italia are un mecanism foarte bun pentru protecția civilă. Ei au cea mai mare experiență în Europa, probabil mai ales în cazul cu tremurelor. Noi am colaborat totuși cu autoritățile din Italia. Prin sistemul Copernicus am uh, cartografiat zona. Am stat de vorbă și cu mass media și am uh, transmis și solidaritatea noastră. Suntem în legătură permanentă cu autoritățile din Italia și când e nevoie de ceva, imediat intervenim. Este foarte clar, deocamdată ne străduim să găsim bani din alte fonduri europene. Tocmai pentru a vedea dacă putem uh, contribui la reconstrucție în, mai ales în regiunile care sunt importante și din punct de vedere cultural. Toate aceste lucruri fiind, desigur, foarte importante. Nu este zona mea de răspundere, dar bineînțeles că trebuie să ajutăm pe italieni și prin intermediul altor fonduri europene. Acum, legat de El Nino, mulțumesc pentru cuvintele prietenoase. Poate că trebuie să mai stăm de vorbă despre asta. Înainte ca eu să plec spre Malawi, poate îmi poți oferi informații. Bineînțeles că ai dreptate. Din păcate, la El Nino suntem prinși într-un cerc vicios. Ai formulat lucrurile foarte bine. Pisica se mușcă singură de coadă și poate că după conferința de la Paris lucrurile se vor îmbunătăți. Activitatea de prevenție poate va fi mai bună, astfel încât să se poată preveni astfel de dezastre naturale. Și acum legat de reziliență sau rezistență, mai ales în agricultură. M-am aflat la fața locului și am văzut că se depun eforturi serioase astfel încât să se formeze o rezistență în agricultură și cred că această experiență poate fi transferată și la situația din Malawi. Însă nu mă așteptam ca o astfel de regiune să atingă rezultate atât de bune, pentru că este una dintre cele mai sărace regiuni din lume. Dragi colegi, dragă Norbert Neuser. A existat o suplimentare cu 35% a fondului pentru ajutorul umanitar și știi mai bine lucrurile astea decât mine. Ai mai multă experiență decât mine în domeniul ajutorului umanitar. Cu toate astea, lucrurile nu sunt suficiente. Am impresia că niciodată nu va fi o sumă suficientă pentru ajutorul umanitar noi nu vom fi niciodată satisfăcuți. Dar, din păcate, mereu apar crize noi și probleme noi. Sunt din ce în ce mai multe și nevoile sunt din ce în ce mai mari. Și subliniem acest lucru de fiecare dată. Spunem acest lucru de fiecare dată. Uniunea Europeană, ceea ce e și corect, trebuie să aibă o abordare mai cuprinzătoare pentru a găsi politi- eh, soluții politice soluții politice la problemele politice. Iar această nevoie de ajutor umanitar trebuie limitată. Deci, la partenerii noștri nu avem nimic în desfășurare. Suntem, practic, la un nivel bun în ceea ce privește plățile și creanțele, plățile restante. Cam astea sunt informațiile care îmi stau mie la dispoziție, legate de toate nivelurile. Poate că ar mai trebui să spun ceva despre ceea ce ne preocupă în prezent. Pentru a ști și care sunt problemele noastre cotidiene. Ne-am străduit să existe un proiect cu UNHCR în Afganistan. E vorba de procesul de repatriere. Vă puteți imagina că acolo nevoile cresc, astfel încât oamenii să se poată reîntoarce pentru a, le se, pentru a li se oferi o, o posibilitate de supraviețuire în fostele lor sate, în fostele lor case. Bine, asta este o situație neprevăzută. Nu ne așteptam ca nevoile să crească așa mult și trebuie să vedem cum putem ajuta în colaborare cu DJ Echo și Devco pentru a rezolva cumva problema. E doar un exemplu. Vreau doar să evidențiez modul în care pot evolua nevoile. Mod exploziv. Tocmai din cauza conjuncturilor politice, naturale Dragă prietene, vreau să-ți mulțumesc pentru aceste cuvinte călduroase. Împărtășesc experiențele uh, dom- domnului Robinson, mai ales în ceea ce privește El Niño. Deci, El Niño este un fenomen care creează probleme foarte mari, fără niciun fel de dubiu. Sunt probleme teribile. Iar deviza noastră este întotdeauna prevenția e mai bună decât rezolvarea consecințelor. Deci, dar nu există infrastructură, nu există guvernanță. Câteodată este foarte greu să crezi o forță, o rezistență. Dacă vezi care sunt consecințele El Niño sau al uh, schimbărilor climatice. Deci, am fost la Bagdad, printre altele, mă gândesc la Mosul acum. Am fost foarte apropiați, foarte aproape de Mosul și erau condiții foarte grele. Acolo am uh, observat cum partenerii noștri se pregăteau foarte bine tocmai pentru a preveni criza umanitară. Și aici trebuie uh, să le fiu recunoscător. Doamna Liscanda a fost coordonator în regiune și a făcut o treabă extraordinară. A fost un program de coordonare foarte intens cu toți partenerii. Și știți, noi ne-am suplimentat ajutorul la nivelul UE pentru pregătirea operațiunilor Mosul. Multe milioane s-au acordat, mod suplimentar, în iulie și lucrurile au fost întâmpinate pozitiv de către toți actorii ajutorului umanitar, pentru că era nevoie de toate aceste fonduri. Și acum nu sunt încă foarte sigur, nu am încă informații cu privire la apariția unor probleme speciale legate de plecarea oamenilor din Mosul. Observăm situația, ne-am pregătit foarte bine, există deja tabere și adăposturi, putem primi acești oameni, însă problema este foarte clară. La Mosul, și dacă ne uităm și la modul în care reacționează statul islamic, la efortul de a elibera orașul, ei bine, informațiile sunt teribile. Din păcate se folosesc tineri ca scuturi umane, tocmai pentru a împiedica pătrunderea forțelor irachiene în oraș. Este foarte clar că este foarte greu pentru actorii din Irak să lucreze acolo. Dar încă o dată subliniez faptul că suntem în legătură permanentă cu Lizecanda și cu alți parteneri și cu autorități curde. După vizita mea din Mosul, am stabilit un dialog foarte bun și cu guvernul irachian. Cel puțin în ceea ce privește eforturile militare este posibil, de exemplu, să se evacueze anumite persoane care sunt în mijlocul teatrelor de război. Nu mai vreau să spun multe, prea multe detalii, dar am păstrat legătura și ne străduim să evităm scenariul cel mai rău. Vrem să limităm răul. Evident că acesta e obiectivul nostru. voiam să subliniez încă o dată, în mod deosebit, perspectiva globală. A fost uh, abordat subiectul chiar de doi colegi. Bineînțeles că este foarte importantă. În astfel de cazuri, trebuie să intervenim și să ajutăm, mai ales în faza de urgență. Trebuie să oferim ajutor umanitar, dar trebuie să și diferențiem între ajutor umanitar și de dezvoltare. Dacă nu reușim să trasăm o limită, nu putem să conlucrăm eficient actorii celor două tabere, cei pentru ajutorul umanitar și pentru ajutorul de dezvoltare. Deci avem Haiti, ăsta este un caz special. Bineînțeles, vom încerca, având în vedere și limitările financiare, să ajutăm această țară. Bineînțeles că vrem să ajutăm Haiti. Împreună cu DEFCO ne vom coordona acțiunile și vom încerca să continuăm activitățile de dezvoltare, deci ajutorul de dezvoltare. Și la final vreau să reiau o idee de mai devreme. Proiectul european este pus la grea încercare, ca niciodată în istorie. Suntem la o răscruce. Totodată, pe lângă Africa și alte regiuni, mă voi deplasa sau mă voi întâlni cu, consilii, cu comisii parlamentare din Europa. Am fost și în Irlanda și în alte țări și văd deja că o mare parte a opiniei publice din Europa, dar și a politicienilor europeni sunt dispuși, în ciuda tuturor problemelor, în ciuda tuturor, tuturor lipsurilor, să susțină sau să vadă drumul european ca pe singura cale. Pentru noi toți europenii. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Colleagues, on item 21. Stimați colegi, la 21 nu avem, întrebări la 22 nu avem, diverse la 23, următoarea noastră ședință, 28 noiembrie, apoi uh, și pe 29 noiembrie mai sunt și alte întâlniri și ateliere. Secretariatul va transmite o scrisoare în acest sens. Va exista și o întâlnire la Strasburg, miercuri după amiază, cu Federica Mogherini. Uh, miercuri după amiază la Strasburg, probabil mai târziu. Dar uh, vă vom da de știre din timp. Secretariatul vă va informa. În seara asta se întâmplă foarte multe lucruri importante pe partea cealaltă Atlanticului. Atlanticului. Bănesc că toată lumea urmărește ce se întâmplă. Mulțumim interpreților, mulțumim și uh, uh, comisarului, uh, ca de fiecare dată.